it's working. Is it now working? All right, very good. Perfect. So, once again, dear colleagues. Dragi colegi, haideți să începem prima reuniune a Comisiei INTA în anul 2017, a doua jumătate a perioadei legislative. Chiar dacă suntem deja, am depășit deja a doua jumătate a lunii ianuarie, permiteți-mi să vă spun un an nou fericit și toate cele bune pentru anul 2017. Primul punct, primele 5 puncte de pe ordinea de zi, se referă la alegerea biroului comisiei noastre. În acest moment am calitatea de Uh, președinte um, al comisiei noastre, acum cu statut provizoriu. Aceasta este tradiția în Parlamentul nostru. Această ședință este prezidată de fostul președinte în calitate de președinte provizoriu, nu de decanul de vârstă al uh, ședinței și, în această calitate, declar în mod oficial deschisă reuniunea Comisiei INTA. După cum am spus, primele cinci puncte sunt uh, punctele constitutive pentru birou. Vom alege în primul rând președintele, apoi primul, al doilea, al treilea și al patrulea vicepreședinte Am fost informat că unele, unii colegi vor fi înlocuiți cu ocazia de alți colegi, cu ocazia votului și vă aduc aminte tuturor că aveți nevoie de cartelele de vot dacă va fi nevoie să votăm printr-un vot electronic. Dacă dori să faceți modificări legate de numiri, atunci vă rog să informați legătura cu acest lucru secretariatul înaintea deschiderii votului. Foarte bine. Trecem la alegerea președintelui, în primul rând. În primul rând, trebuie să număr Trebuie să fac prezența pentru că avem nevoie de uh, un quorum de 11, 11 membri și mi se pare că este evident că sunt mai mult de 11 membri prezenți, 27 suntem prezenți. Pentru a alege viitorul președinte, trebuie să se facă numiri din partea grupurilor politice sau din partea cel puțin a trei membri a Comisiei INTA. Candidații trebuie să depună o declarație privind interesele financiare și am înțeles că grupul politic al socialdemocraților dorește să ia cuvântul. Da, în numele grupului meu politic îl uh, propun pe domnul Lange în calitate de președinte al acestei comisii. Vă mulțumesc! Nu există o altă numire și, desigur, eu accept această propunere și um, am depus declarația mea privind uh, interesele financiare. Nu există alți uh, candidați, nu există alte propuneri și în temeiul articolului 208 există posibilitatea ca președintele să fie ales prin uh, aplauze, dacă doriți să faceți acest lucru. Vă mulțumesc foarte mult pentru sprijinul pe care mi-l acordați. Și, desigur, în continuare voi încerca să fiu un uh, președinte al acestei comisii cât mai inclusiv, să reflect interesele tuturor membrilor comisiei noastre, să lupt pentru drepturile, competențele comisiei noastre și să încerc să obținem uh, acorduri comerciale cât mai bune și un cadru legislativ cât mai bun. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum trecem la alegerea vicepreședinților în temeiul articolului 208, de asemenea, și aș dori să vă aduc aminte că în articolul 208 se prevede respectarea uh, principiului uh, egalității între sexe și echilibrului uh, geografic, deci nu mai poate fi numit un bărbat german pentru această funcție. Și aș dori să vă dau cuvântul pentru a nominaliza primul vicepreședinte și dau cuvântul coordonatorului PP. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări, în primul rând, pentru faptul că ați fost reales în unanimitate și uh, în numele grupului PP aș dori să-l propun pe colegul nostru uh, Winkler, care s-a achitat excelent de această sarcină în ultimii doi ani și jumătate. Uh, cred că trecusem la un alt punct de pe ordinea de zi, Deci o coleg pe, o propun pe colega noastră, Saifi, care uh, s-a descurcat și a extraordinar de bine în ultimii doi ani și jumătate. Doamna Saifi, sunteți de acord cu această propunere? Da. Există și alte propuneri, dar scandirați, văd că nu. Atunci aș propune să o alegem prin aclamare, prin aplauze. Madame Saifi, please join me here. Doamna Saifi, Vă rog să veniți aici la prezidiu. Okay, now we are switching to the election of the second vice chair. Trecem acum la alegerea celui de-al doilea vicepreședinte și dau cuvântul doamnei Hauta la numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări și din partea mea. Felicitări și domnei Saifi. Aș dori să îl uh, propun pe Ianic Jadot pentru funcția de cel de-al doilea vicepreședinte acestei comisii, uh, chiar dacă dumnealui nu este prezent în acest moment în sală. Vă mulțumesc. Domnul Jadot a acceptat această numire scris. Mai există și alte propuneri? Văd că nu. Deci putem să-l alegem de asemenea prin aplauză. So, Mr. Jadot is elected as second vice. Deci domnul Jadot a fost ales pentru funcția de al doilea vicepreședinte. Felici și îl felicităm. Și acum am ajuns la alegerea celui de-al treilea vicepreședinte și vă dau cuvântul pentru a face numiri pentru acest uh, post și din nou uh, dau cuvântul uh, PP-ului. Da, desigur, doresc să potriv, să-l propun din nou pe Iuliu Winkler pentru această funcție, astfel poate să-și continue funcția de al treilea vicepreședinte. Mulțumesc, domnul Winkler, a fost uh, propus, sunteți de acord, acceptați această propunere, domnule Winkler, vă mulțumesc. Mai există și alte propuneri, văd că nu, deci propun de asemenea să le alegem pe domnul Winkler prin aplauze. Mr. Winkler, please. Domnule Winkler, vă rog să veniți aici la prezidiu. And ah, now, last not least, the election. Și nu în ultimul rând, alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte, domnul Campbell. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă felicit pentru faptul că v-ați reîntors în funcția de președinte al Comisiei INTA. Eu l-aș propune pe colegul meu, Ian Zahradil, care este întotdeauna prezent la reuniunile comisiei noastre. Îi place în plus și muzica rock uh, și el este propunerea mea. Vă mulțumesc, domnule Campbell, domnule Zahradil. Acceptați această numire? Da, vă mulțumesc. Există și alte propuneri? Nu. Deci putem să-l alegem și pe domnul Zahradil prin uh, aceeași metodă. Mr. Zahradil, you are elected. Domnule Zahradil, ați fost ales în calitate de al patrulea vicepreședinte și vă invit să veniți și dumneavoastră aici la prezidiu. So, the bureau is now completed and we can... Biroul este complet și putem trece acum la ordinea de zi obișnuită. Vă mulțumesc din nou pentru sprijinul pe care l-ați uh, dat biroului, care este mai mult sau mai puțin același ca și în uh, prima parte a legislaturii. Cred că am lucrat foarte bine uh, împreună în interesul uh, Comisiei INTA. Pentru restul reuniunii avem un proiect de ordine de zi și am ajuns la punctul 6 al acestui proiect de ordine de zi, adoptarea ordinii de zi. Dacă nu există nicio obiecție, vă propun să adoptăm ordinea de zi nu există nicio, nicio obiecție, deci ordinea de zi a fost adoptată în forma propusă. Punctul 7. Aprobarea proceselor verbale ale mai multor reuniuni din uh, ultimele luni. În mod normal, procesele verbale sunt considerate a fi adoptate cu excepția situației în care până la sfârșitul reuniunii nu sunt depuse comentarii. Și vom respecta și de acum înainte această procedură. Și am ajuns la punctul 8 de pe ordinea de zi, comunicările președinției. Ordinea de zi este încărcată și sunt sigur că avem câteva puncte interesante pe ordinea de zi. Astăzi, de exemplu, vom discuta, vom avea o dezbatere cu comisarul de resort despre CETA. Mâine vom avea votul și mâine vom discuta de asemenea prioritățile președinției malteză. Vom discuta de asemenea procedura de anti-dumping uh, sistemul uh, curților internaționale și un uh, atelier privind facilitarea uh, relațiilor comerciale. Deci, după cum am spus, avem un program încărcat. Drept urmare, o să mă limitez doar la câteva comunicări. În ceea ce privește continuarea mandatului secretarului general al Organizației Mondiale a Comerțului, domnul Acevedo, Vă spusesem deja că uh, dumnealui dorește să-și prelungească uh, mandatul. 31 uh, decembrie 2016 a fost termenul limită până când au putut fi propuse alte candidaturi. Acest lucru nu s-a întâmplat, deci este foarte probabil ca domnul Acevedo să ocupe în continuare funcția de secretar general a Organizației Mondiale a Comerțului. Apoi aș dori să vă atrag atenția să vă spun că, așa cum se cunoaște deja, negocierile TTIP nu sunt continuate în acest uh, moment, însă ambii parteneri la sfârșitul mandatului uh, administrației Obama au uh, prezentat un document de bilanț care a fost făcut public începând cu data de 17 ianuarie, un document care prezintă lista cu realizările obținute, dar și cu dificultățile, punctele dificile care rămân în continuare deschise, tocmai pentru a putea avea o privire de ansamblu asupra celor obținute și asupra domeniilor uh, pe marginea căror, cărora trebuie negociat în continuare. Există un uh, studiu TIC privind uh, posibilele bariere în fața uh, schimburilor comerciale. Este un studiu interesant și pentru noi. Și în plus, aș dori să vă mai spun că joi avem Joi a fost uh, adoptat uh, acordul în prima lectură în legătură cu acordul uh, Uniunea Europeană-Belarus în domeniul confecțiilor. Cam atât din punctul de vedere al comunicărilor președintelui și trecem la punctul nou, ocazie cu care spun bun venit, domnule comisar Malmström. Dragi colegi, dragi colegi, în ceea ce privește acordul CETA, suntem pe ultima sută de metri, dis- Parlamentul European a discutat în mod uh, intens acest uh, acord și aș dori să vă aduc aminte că grupul nostru de monitorizare în ultimii doi ani s-a reunit de 12 uh, ori, a, a însoțit negocierile în mod intens. În Comisia INTA am discutat acest subiect de 9 ori ocazii cu care am invitat diferite părți interesate. În Comisia INTE, de asemenea, de trei ori am organizat ateliere uh, privind aspecte diferite ale acestui acord. Uh, de două ori am trimis o delegație în uh, Canada tocmai pentru a discuta cu partenerii canadieni câteva aspecte în detaliu și, în plus, am organizat uh, dezbateri cu parlamentele naționale, o dezbatere care cred că a avut loc în această formă pentru prima, pentru prima dată aici, în Parlamentul European, și am reușit să implicăm în uh, proces, în acest uh, proces de discutare a acestui acord și parlamentele naționale. Apoi am obținut și două avize juridice pentru a clarifica uh, compatibilitatea sistemelor, sistemului curților internaționale cu uh, tratatele, cu, tratatul, cu tratatele europene. Toate aceste activități au făcut uh, posibil să ne apropiem pas cu pas Uh, de acordul uh, CETA și au făcut uh, posibil ca poziția Parlamentului European să se reflecte în varianta finală a textului acordului. Vă aduc aminte că fostul sistem de soluționare a litigiilor între state și investitori a fost transformat ținându-se seama de, principi- de dorințele noastre de a fi respectat principiul precauției, de uh, protejare a serviciilor uh, publice de importanță uh, publică, din punctul de vedere al uh, respectării drepturilor uh, lucrătorilor, ratificarea celor opt convenții esențiale pentru drepturile lucrătorilor, toate acestea au devenit realitate în urma intervenției și implicării Parlamentului European. Plecând de la dezbaterea, dezbaterile pe care le-am organizat cu parlamentele naționale și plecând de la dezbaterile pe care le-am organizat aici în Parlamentul European, am reușit să insistăm asupra trei domenii. În primul rând, comitetul mixt din CETA și cum încadrăm acest comitet mixt într-un proces democratic și cu această ocazie aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că și, uh, cu, și în cazul altor com- comitete mixte, noi suntem uh, informați. Parlamentul European este informat, deci avem acces la toate documentele discutate în uh, comitetele respective mixte, nu doar în cazul CETA, ci și în alte, în cazul altor acorduri de liber schimb. Știți însă că colaborarea poate fi bunătățită și știți foarte bine de asemenea că domnul Brock împreună cu mine uh, negociem cu Consiliul un uh, acord interinstituțional în care să fie amintit în mod explicit acest punct. Am adresat Consiliului uh, împreună o scrisoare în care cerem discutarea acestui punct. Ne dorim ca comitetele mixte să fie ancorate din punct de vedere democratic în toate acordurile de liber schimb. Însă acum este vorba în mod specific de procesul decizional care se desfășoară în, în Comitetul Mix, și cum acest proces uh, poate fi ancorat și în activitățile Consiliului și a Parlamentului European. Al doilea domeniu uh, prioritar s-a referit la uh, faimoasa declarație 36, unde se discută despre, se discuta despre evoluția viitoare a uh, tribunalelor uh, um, care urmează să soluționează uh, litigiile posibile și mai ales criteriile de alegere de numire a judecătorilor care urmează să facă parte din completul respectiv Um, vor fi respectate criterii similare cu cele uh, respectate în momentul în care sunt numiți judecători de la Curtea Europeană de Justiție și uh, apoi ce se întâmplă în situația în care drepturile lucrătorilor sunt uh, încălcate. Um, cum trebuie, cum poate fi redactată o foaie de parcurs care să uh, garanteze că obligațiile uh, asumate devin și uh, realitate. Acestea sunt cele trei aspecte asupra cărora am insistat în discuțiile purtate, uh, aspecte care sunt sigur că vor reveni și în dezbaterea de astăzi și mă bucur că pot să dau cuvântul doamnei comisar acum. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși membri, domnilor și domnilor, Bună ziua, la mulți ani, un an nou fericit tuturor. Permiteți-mi să vă felicit, domnule președinte, și pe vicepreședinți pentru alegere înainte de a intra în sală și aștept cu interes să lucrez cu dumneavoastră în același spirit bun în care am făcut-o și până acum. Cred că nu e exagerat să spun că trăim în vremuri nesigure și dificile. Avem un prieten important și aliat care pare să se dezangajeze de pe scena mondială, promovează mai puțin uh, comerț, mai mult protecționist și mai important decât oricând ca cei dintre noi care credem că comerțul poate să fie important, <clears throat> să facem să încheiem acorduri durabile, transparente, în beneficiul cetățenilor și al mediului și să ne unim forțele, să rămânem împreună cu partenerii care gândesc similar pentru a arăta că aceste acorduri comerciale funcționează. Ce partener mai bun putem avea decât Canada? Canada nu doar partener economic important cu comerț bilateral de aproape 1000 de miliarde de euro și peste 400 de miliarde în investiții directe, un partener cu care avem atât de multe valori în comun, democrația deschisă bazată pe statul de drept, societatea inclusivă și tolerantă, un sistem de guvernare care să-i apere pe cetățeni care oferă servicii publice, garanții publice pentru asistență medicală, protecția consumatorului, parteneri și multe alte domenii, cum ar fi schimbări climatice pe plan global. Canada are în comun cu noi și convingerea că mai mult comerț și mai multe investiții ne pot ajuta în avantajul cetățenilor cu mai multă prosperitate, oportunități, locuri de muncă, șansa de a modela globalizarea și nu doar fi doar supuși acestea. După cum a spus domnul președinte, am avut de, și ați avut dezbateri lungi, uneori am avut plăcerea să particip în legătură cu beneficiile conținutului acordului bilateral cu Canada, la care mă voi referi pe scurt și apoi o să mă refer la lucrurile care v-ați referit dumneavoastră, domnule președinte. Eliminarea aproape a tuturor taxelor vamale din prima zi va scuti cam 500 de milioane de euro pe an uh, prin eliminarea acestor tarife și în special micile afaceri, IMM-urile vor beneficia de pe urma acestor. Vom promova produse europene de înaltă calitate, care cumpără diverse lucruri în Toronto sau Calgary, o să se bucure de aceeași calitate a produselor ca și în Europa. Exporturile de produse pe indicație geografică reprezintă deja 11,5 miliarde de euro pe plan global. Pentru prima dată, Canada a deschis licitațiile publice pentru parteneri în toate domeniile sisteme informatice și noi din Uniunea Europeană putem oferi uh, elemente concrete. CETA e și un acord foarte modern pentru că facilitează comerțul în servicii de telecomunicații, inginerie, arhitectură, construcții navale. Companiile europene pot investi cu mai mare certitudine lucrătorii în servicii din Uniunea Europeană pot găsi un loc de muncă mai ușor și cei din domeniul fabricării uh, sunt și ei cei care beneficiază. Tot în acest acord avem și patru <clears throat> garanții cheie foarte importante. Menținem garanții pentru interesele agricole în legătură cu produsele cele mai delicate, menținem tarifele <clears throat> pentru ouă, pentru carne de pasăre. În al doilea rând, am făcut o reformă fundamentală a abordării europene față de investiții pentru a rezolva disputele investiții prin sistemul de curți de investiții și știu că mulți dintre dumneavoastră din această comisie ați fost ne-a sprijinit foarte mult și am avut uh, schimburi bune de păreri care au contribuit la modelarea acestui sistem. Mm, Aceasta reprezintă o schimbare a sistemului de soluționare a litigiilor dinainte, garantează dreptul guvernelor de a legifera și face procedurile mai echitabile, mai transparente. Aceste tribunale cu judecători calificați cu drept la apel și un cod etic strict. E doar primul pas în acest sens, pentru că am avut o astfel de cooperare atât de bună cu Canada în acest domeniu, suntem angajați să lucrăm împreună pe plan global pentru a avea o curte multilaterală de investiții. Tocmai mă întorc de la Davos, unde ne-am întâlnit cu oameni de afaceri, dar și cu miniștri din 27 de țări. S-a discutat, a fost mult interes, curiozitate, sprijin. Multe țări doresc să explore cu noi alte aspecte. Poate revenim uh, în viitor cu altă ocazie. Acest acord, în al treilea rând, menține și dreptul nostru de a avea servicii publice care să rămână publice. Europenii vor decide pentru ei înșiși cum doresc ca sănătatea, educația și apa să fie livrate. Și la fel vor face canadienii. Pe plan local, regional, național, autoritățile vor avea libertatea de a organiza furnizarea acestor servicii după cum doresc. Nu e nicio obligație de privatizare a nimic și nu e nimic care să blocheze o renaționalizare a unui serviciu deja privatizat. În al patrulea rând, CETA proclamă dreptul guvernelor de a legifera în interesul public la toate nivelurile, <clears throat> promovând uh, apărarea mediului, uh, protecția socială, protecția consumatorului sau pentru a promova diversitatea culturală. Recent am primit multe întrebări din partea membrilor comisiei dumneavoastră, dar și de la alții în legătură cu acest acord și asta e desigur perfect normal apropiindu-ne de sfârșitul acestui proces, să existe aceste întrebări și dumneavoastră primiți de la cetățenii pe care reprezentați. Aș vrea să clarific trei dintre aceste aspecte care au fost ridicate în ultimele trei săptămâni. Mai întâi, chestiunea menționată de domnul președinte, acea comisie comună CETA, puterile decizionale ale acestuia și ale Parlamentului European. Și vreau să spun perfect clar că nu e nimic din acest acord care să permită acelui joint committee să ocolească sau să facă derogări de la cerințele de tratate europene în ce privește rolul și controlul uh, pe care îl exercită Parlamentul European. Comitetul uh, acela comun nu poate să decidă unilateral nicio modificare a CETA. Orice modificare CETA are nevoie de aceeași procedură ca pentru ratificarea CETA, cel puțin o propunere din partea Comisiei, o decizie a Consiliului cu privire la încheiere și a uh, acordul motivat al Parlamentului European. Textul nu se poate modifica fără avizul motivat al Parlamentului European. Deciziile de modificare anexelor și protocolelor sunt strict limitate. Comisia nu poate să modifice anexe delicate, cum ar fi rezerva care apără servicii publice. În rest, Comitetul Comun poate să ia decizii numai dacă există o dispoziție comună în acord care în mod expres să-i dea <clears throat> puterea de a face asta și trebuie să fie de acord și Uniunea Europeană și Canada. Iar Comisia nu va adopta o poziție la Comitetul Comun în legătură cu o chestiune care are efecte obligatorii legale decât dacă ni se dă această autorizare ca urmare a unei decizii europene concrete în acest sens. Și în situațiile rare în care Comitetul Comun CETA ar cere o modificare în dreptul european, nu vom permite ca acest lucru să se întâmple până când procedura noastră internă care vă implică pe dumneavoastră nu va fi asigurată. Unii ați întrebat și în legătură cu principiul echivalenței pentru siguranța alimentară și dacă Comitetul Comun poate să ia decizii de a coborâ ștacheta standardelor europene. Răspunsul e nu, nu poate. Uniunea Europeană și doar Uniunea Europeană vor stabili ce nivel de protecție <clears throat> ar trebui să fie în avantajul cetățenilor noștri în ce privește alimentele. Parlamentul European, desigur, își va juca rolul pe deplin în acest sens, iar CETA nu va schimba asta nici acum nici prin deciziile Comitetului Comun și nu se limitează doar la siguranța alimentară. Am acordat multă atenție atât de partea europeană cât și de partea canadiană în legătură cu capacitatea de a apăra uh, posibilitatea ca autoritățile noastre să se reglementeze în interes public. Știu că unii ați exprimat și ideea amânării sau suspendării uh, acordului motivat până după încheierea acordului multiinstituțional în legătură cu mai bună legiferare, dar nu e necesar pentru că, indiferent care va fi rezultatul acestor negocieri, va fi baza unei activități viitoare la CETA. Implicarea Parlamentului în această privință va respecta pe deplin uh, uh, echilibrul interinstituțional care se reflectă în acordul interinstituțional negociat de instituții pe viitor și știu că domnul președinte Lange e implicat în aceste negocieri și sper că vă va putea asigura în acest sens. Deci, în acest context, în domeniul comercial, suntem deja în linia întâi a implementării obligațiilor pe care le avem, care vin din actualul acord cadru și unde INTA deja primește toate documentele transmise statelor membre în uh, Comitetul de Politică Comercială. Am fost și eu membru a Parlamentului timp de șase ani și jumătate, știu cât de important e și ce presiune se exercită asupra eurodeputaților deci am reacționat și am răspuns la toate aceste întrebări într-o scrisoare amănunțită publicată pe pagina de internet a Comisiei Europene. Scrisoarea a fost, mi-a fost emisă de domnul Moise, care îi mulțumesc și puteți vedea toate amănuntele acolo. A doua chestiune se referă la anumite aspecte legate de sistemul de instanțe de investiții. CETA, după cum știți, stabilește aspectele fundamentale, tribunal de prima instanță, mecanismul de apel, <clears throat> aspectele etice și Parlamentul European va vota. Comitetul Comun va trebui apoi să ia diverse decizii de implementare a acestui acord pentru ca tribunalul să devină operațional. Acest Parlament a jucat deja, după cum spuneam, un rol uh, important în modelarea sistemului și vă sunt uh, recunoscătoare pentru asta. Sunt angajate și pe viitor ca Parlamentul să primească posibilitatea de a avea o discuție de plină în legătură cu aceste aspecte înainte de a avansa dacă ar fi nevoie de modificări în textul acordului în această privință sau în alte schimbări instituționale, ar urma procedurile normale din tratate și uh, vor fi supuse spre acord Parlamentului European. În ce privește selectarea membrilor acelui tribunal, cred că Parlamentul European ar trebui să implice și în acest domeniu. Intenția mea este ca Parlamentul să propună o persoană de înaltă calificare, poate un fost membru al curții, al altei curți instituționale sau un jurist de competență recunoscută, pentru a participa la acest comitet care va exprima un aviz în legătură cu cât de adecvați sunt toți candidații, ceea ce ar fi analog cu rolul Parlamentului European în selectarea judecătorilor pentru Curtea Europeană de Justiție. Și în acest sens am primit o scrisoare din partea președintelui Lange, am publicat răspunsul cu amănunte tot pe pagina de internet. A treia chestiune se referă la mecanismul de executare în capitolele de comerț și dezvoltare durabilă, o chestiune globală extrem de importantă, de mari dimensiuni, să ne concentrăm pe aspectele legate de CETA. Acordul pe care îl avem în fața noastră sprijină principiul că trebuie să fie comerț și investiții durabile cu respectarea standardelor de muncă și de mediu. E vorba de obiective nu doar ambițioase și cuprinzătoare, ci și cu caracter obligatoriu pe plan legal, cu caracter executoriu, care să fie o referință pentru întreaga lume. <clears throat> Ne angajăm să implementăm acorduri multilaterale, cum ar fi acordul de la Paris în materie de mediu, să promovăm utilizarea durabilă de resurse naturale, cum ar fi uh, masele noastre și peștele. ratificarea convențiilor internaționale de muncii, um, salariu egal, negocieri colective, combaterea discriminării în angajare. Uniunea Europeană și Canada au fost de acord să nu facă excepții sau să nu cumva să nu aplice, să execute. Am fost de acord cu un mecanism inclusiv, transparent pentru a soluționa disputele legate de comerț în acest sens. E o prioritate ca acestea să fie implementate cu eficacitate. Mai avem de făcut aici. Trebuie să vedem că această abordare își atinge potențialul. Înainte de a mă întâlni cu ministrul comerțului, domnul Champagne din Canada, care este și el foarte angajat să facă acest lucru împreună cu noi. Deci ne vom angaja um, noi, statele membre, Parlamentul European, desigur, în participarea societății civile pentru a discuta modul în care să dezvoltăm pe mai departe. E deja o dezbatere legată de modul de îmbunătățire a mecanismului de executare, inclusiv în legătură cu soluționarea litigilor și știu că și dumneavoastră discutați despre acest lucru. Noi suntem angajați să aducem CETA în această dezbatere cât de curând posibil, declanșând dispoziția legate de revizuirea aspectelor legate de comerț și investiții și la nivelul cel mai înalt cu Canada s-a discutat, deci o oportunitate și Canada este partenerul potrivit cu care să facem asta. Deci, odată ce se aplică provizoriul CETA, am intenția ca imediat să deschid o discuție largă în legătură cu aceste chestiuni, cu factorii implicați, inclusiv cu dumneavoastră, desigur, pentru a vedea cum putem face să avanseze <clears throat> o revizuire a comerțului și a dezvoltării durabile în acordul cu Canada, vom face un schimb de experiențe, de asemenea vom ține cont de opiniile critice exprimate, de opiniile altor țări și sperăm că vom putea lansa acest trecere în revistă până la vară cu Canada pentru a contribui cu concluziile dezbaterii interne în discuțiile pe care le vom avea cu Canada pe măsură ce avansăm. Și dincolo de CETA, rezultatul aceste revizuiri CETA și dezbaterea mai largă trebuie să servească pentru a formula opțiuni pentru revizuirea politicii comerciale și a dezvoltării durabile a Uniunii Europene în general, dincolo de relația cu Canada și în acest sens am publicat mai multe detalii pe pagina internet uh, ca urmare a unui scrisor primit din partea președintelui meu. Așadar, distinși eurodeputați, discutăm un acord extrem de important astăzi pe plan economic important, dar și pe plan geopolitic important putem, lucrând cu parteneri care au idei similare, să îmbunătățim oportunitățile pentru economiile noastre, să modelăm globalizarea, să vegem că va corespunde valorilor, cum ar fi un angajament ferm la comerț liber, echitabil, transparent, iar autorității publice să aibă dreptul să legifereze în interesul public. Acel dintre noi care reprezintă comerț deschis, societăți deschise, bazate pe reguli, valori democratice, ar trebui să rămânem uniți. Iar Canada este una dintre aceste țări. Unii dintre partenerii noștri de astăzi se îndepărtează de aceste obiective și noi suntem hotărâți să contracarăm această tendință spre unilateralism, protecționism. Și dacă avem relații economice și politice uh, ferme, așa cum avem în acordul de parteneriat strategic cu Canada, aceasta poate să fie o astfel de bază solidă, ar trebui să se întâmple fără o întârziere suplimentară. Deci sperăm că dumneavoastră veți vota favorabil acest acord mâine și aștept cu interes și votul din plenară. Vă mulțumesc încă o dată că mi-ați dat această posibilitate înainte de vot și aștept cu interes discuția. Mulțumesc. Thanks a lot. Ganz herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Doamna comisar, și cred că în urma intervenției dumneavoastră, a devenit foarte clar că din punctul de vedere al criteriilor care trebuie să fie respectate când sunt aleși uh, judecătorii, când vine vorba de respectarea drepturilor uh, lucrătorilor, um, este nevoie de angajamente suplimentare din, com- din partea Comisiei Europene, angajamente pe care tocmai vi le-ați luat și vă asigur că vom urmări um, evoluția situației. Aș dori să dau în primul rând uh, cuvântul raport, uh, raportorilor, raportorilor din umbră și apoi o serie de colegi și-au manifestat interesul. Nu aș dori să, vă, să stabilesc uh, o, o perioadă de timp pentru fiecare intervenție, însă sper că veți fi cât mai succinți. În jur de două minute ar fi ideal. Domnul Parbrix are cuvântul. Direct. Mulțumesc, domnule președinte. Am solicitat o explicație clară și corectă a tuturor versiunilor din ultimii ani. Încep uh, prin a vă reaminti, în primul rând, că dacă ne dorim să mergem mai departe cu legături mai bune între partenerii care gândesc la fel, cum ar fi Canada, acesta este acordul pe care trebuie să îl uh, uh, punem în aplicare și dacă nu, avem încredere în canadieni care uh, seamănă atât de mult cu noi, următoarea întrebare este dacă avem încredere în noi înșine. Da, și dacă răspunsul nu este da, atunci nici nu mai trebuie să discutăm. Trebuie să repetăm și răspunsurile la cele scrisori către comisar și chestiunile care au fost discutate de multe ori înainte. În primul rând, această comisie comună este o instituție foarte bună care în multe feluri va preveni acorduri, dezacorduri, însă în același timp este o garanție că nu vor avea loc schimbări ale legislației Uniunii și că nu se pot propune asemenea schimbări ale legislației dacă apar diferențe. Aceste probleme de îngrijorare pentru cetățeni uh, vor uh, fi uh, supuse atenției comisiei noastre. În ceea ce privește discuția uh, acordului comercial uh, CETA, propunerile au avansat foarte mult și aici. Parlamentul va avea un cuvânt de spus și cetățenii vor uh, alege pe cine cine ne va reprezenta acest lucru nu subminează în niciun fel uh, poziția noastră în ceea ce privește egalitatea sau problemele de uh, sănătate și de mediu. Consider că toate chestiunile care au fost discutate aici, au primit un răspuns corect uh, și cred că deja putem să încheiem aceste discuții și mâine să votăm pentru CETA în comisia noastră și să avem o discuție largă și publică în întregul Parlament în februarie la Strasburg pentru a finaliza acest acord, pentru a arăta restului lumii că Europa poate să aibă o atitudine deschisă și globale, globală fără inițiative protecționiste. Mulțumesc, doamnă comisar, domnule Petricione și, bineînțeles, președintelui nostru proaspăt reales, cred că putem să uh, respectăm uh, angajamentul făcut ca, către Canada, ca prietenii canadieni. Domnul Moisa. <coughs> Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc și eu domnului comisar și serviciilor sale pentru răspunsul rapid la scrisorile pe care le-am trimis și pe care le-ați trimis, domnule președinte. Aceste răspunsuri au adus o claritate mai mare pentru uh, votul final uh, la CETA. Cred că am ajuns la punctul când în final, uh, cerul pare să se însenineze. Am avut rezultate foarte bune până acum. Avem o garanție că textul acordului CETA, spre deosebire de anexe și protocoale, nu poate fi amendat de către Comisia Comună CETA, ci doar de părțile printr-o procedură de consimțământ corectă. Avem o garanție înscris și care va fi confirmată în timpul plenarei, că orice decizie luată de Comisia Comună nu va fi bazată pe niciun fel de uh, ocolire a rolului Parlamentului European. În primul rând, va exista un proces intern al UE, după aceea o decizie a Comisiei Comune pe baza procesului intern al UE. În echivalență, avem o garanție clară că legislația noastră SPS nu poate să fie diluată printr-o echivalare soft cu uh, Canada. Comisia are puteri de implementare, nu se schimbă status quo-ul. Avem, în mod interesant, și acest lucru mi-a adus foarte multă claritate personal, o garanție care nu vine de la Comisie, ci din natura duală a sistemului nostru juridic, uh, distinția între Uh, legislația națională și legislația internațională, că um, se păstrează suveranitatea în fața legislației internaționale. Deci chiar și o incoerență cu CETA nu ne obligă să schimbăm uh, legislația, ne, suntem suverani pe propria noastră legislație. Salut uh, rolul Parlamentului European, după cum a fost propus de către Comisie în procesul de selecție a judecătorilor, similar cu cel pentru Curtea de Justiție Europeană. Salut și calendarul anunțat de doamna comisar în legătură cu um, perioada de consultare comună pentru, pe care trebuie să o avem pentru a avea o abordare cea mai bună în uh, ceea ce privește Uh, rezoluționarea litigiilor. Grupul nostru a făcut istorie prin această agendă comercială a Uniunii Europene, Europene și câteodată mai binele este dușmanul binelui. Eu uh, susțin uh, această, această variantă a CETA, eu susțin un vot pentru și dacă se poate, dacă se va putea în februarie. Vă mulțumesc, domnul Campbell. Campbell. Mulțumesc, domnule comisar, dom- domnule comisar, domnule președinte. Grupul ECR se bucură că CETA este atât de aproape după atâtea obstacole și întârzieri. Vă vom susține la vot mâine și eventual la Strasburg. Considerăm că e suficient, toate obiecțiile au fost clarificate, pentru care vă mulțumim. mă întreb, așa în general, în CETA nu există principiul libertății de circulație. Este un parteneriat de securitate, folosit, termen folosit și de doamna prim-ministru Teresa May în discursul de săptămâna trecută. Vă vedeți cumva acest tratat ca un potențial model pentru un acord comercial între Uniunea Europeană și Regatul Unit în viitor. Acum mi se pare că uh, devine o opțiune, nu știu dacă puteți să faceți uh, o observație în momentul actual. Canada are aceeași uh, regină ca și Regatul Unit și există foarte multe alte aspecte în comun, deci mă întreb dacă puteți să faceți vreun comentariu în legătură cu uh, calea înainte um, pentru Regatul Unit și Marea Britanie. Mulțumesc, Marike Șache. Mulțumesc și mulțumesc, domnule comisar, echipei sale și părții canadiene pentru acest uh, maraton care sperăm să se termine cât mai curând. Mă bucur să aud că confirmați pașii precauți pe care i-am luat, pe care i-am făcut în ultimii șapte ani, un timp foarte îndelungat, pentru a ajunge la rezultate bune. Și mulțumesc și pentru ce ați spus la începutul declarației dumneavoastră în legătură cu uh, uh, timpurile foarte, cu vremurile foarte grave prin care trecem. Uh, este în uh, joc caracterul deschis al societății noastre, al economiilor noastre și chiar al uh, minții uh, cetățenilor. Eu cred că nu avem nevoie de o agendă a la Trump transatlantică, ci o agendă mai, care să fie a la Trudeau, o agendă care să țină cont de valorile europene, de standardele europene, de, să țină cont de dreptul de reglementare pentru ca împreună să modernizăm sistemul comercial bazat pe reguli și să susținem un sistem multilateral care trebuie apărat. Nu putem avea niciun aliat mai bun decât canadienii cu care să împărtășim acest moment pentru a rezista în fața celor care vor care încearcă să submineze valorile noastre Cred că Canada și Uniunea Europeană trebuie să fie împreună. Pentru cei care mai au îndoieli și care vin cu noi întrebări acum, mie mi se pare foarte clar că nu mai avem timp de pierdut. Și eu sper ca mâine în comisia noastră și mai târziu în plenară să avem o coaliție largă de centru pentru acest acord a fost uh, și spun și uh, colegilor noștri socialiști și democrați, a fost munca mulților, multor oameni. Mm, cred că a fost un efort de echipă, a fost dificil, însă avem uh, motive să ne bucurăm de rezultatul final. Vă mulțumesc, Anne-Marie Le Mineur. Vă mulțumesc domnule președinte. Cea mai mare preocupare pe care o am în legătură cu CETA este amenințarea pe care o pune mm, față democrațiile noastre. Am făcut o serie de comentarii în acest sens până acum. Parlamentul European Mm, este ales direct de către cetățeni și trebuie să ne asigurăm că preocupările lor sunt uh, luate în considerare. Cetățenii își doresc alimente sigure, uh, locuri de muncă sigure și un sistem de uh, susținere socială. Așadar, mai este mult de făcut. Însă nu putem să pretindem că democrația este un joc uh, pe hârtie. Trebuie să ținem cont de încălcarea drepturilor și nu putem să ne lăsăm influențați de necesitățile afacerilor și nu de cetățenii. Cetățenii sunt îngrijorați în legătură cu ceea ce va reprezenta CETA pentru ei și asta înseamnă că nu vom putea să ne facem treaba corespunzător și Parlamentul European va pierde respectul cetățenilor. În raportul său, domnul, domnul Moise a subliniat câteva aspecte legate de această comisie comună, Joint Committee. Pe mine mă îngrijorează faptul că Dacă ne uităm la că acolo este vorba de funcționari, dar și de puterea lobbyiștilor din Europa. Există foarte multe grupuri care reprezintă pe lobbyiști și doar un punct, un grup care reprezintă pe cetățeni. Uh, ce te poate să submineze democrația, avem un sistem de arbitraj care a fost uh, criticat și trebuie să ne întrebăm dacă nu cumva acest sistem, dacă acest sistem de arbitraj este corespunzător tratatelor. Nici nu știm dacă va fun- funcționa. Este un sistem foarte controversat. Am văzut uh, că 90% din reacțiile cetățenilor sunt negative, și uh, companiile americane vor putea să uh, utilizeze acest sistem prin CETA, uh, iar declarația de care vorbeați este doar de valoare politică, nu juridică vorbim și despre o mai bună legiferare, spun, uh, da, au, au, a avut loc o schimbare a membrilor în comisia noastră, a plecat doamna Ska Keller și a venit doamna Hautela, îi urez bun venit și acum uh, vorbește în numele grupului său. Mulțumesc. Domnule, doamnă comisar, nu mă îndoiesc că viitorul comerțului eh, ține mm, de acorduri aprofundate. Haide, eh, oprește-te, se pare că există o problemă cu traducerea în spaniolă? Nu, există un zgomot Uh, traducerea funcționează, însă există un zgomot foarte mare care împiedică înțelegerea. Deci este o problemă cu microfonul utilizat. Ok, please. Bun, vă rog. Vă mulțumesc. Deci, fără îndoială, viitorul comerțului liber constă în acordurile acestea aprofundate, unde mergem spre armonizarea legislației. Însă, trebuie să recunosc că intrăm într-un teritoriu în parte necunoscut aici și de aceea trebuie să fim foarte precauți. Atunci când intrăm în asemenea acorduri și în acest spirit am depus un amendament, numărul 6, pentru a suspenda procedura de ratificare pentru 5 luni. Pentru că eu cred că Parlamentul European trebuie să își exercite puterile, în special în ceea ce privește mm, luarea de decizii în această comisie mm, comună CETA și mulțumesc domnului Moisa care, Moisa care a ridicat aceleași întrebări către dumneavoastră, ați răspuns la aceste întrebări, însă răspunsul îmi susține poziția că noi, Parlamentul European, trebuie să ne preocupe puterile acestei comisii comune de a schimba anexele acordului. Spuneți că nu există aspecte sensibile și în legătură cu competența acestei comisii comune, și aveți dreptate că Parlamentul European își va juca rolul de plin conform tratatelor pentru a hotărâ nivelul de protecție, de exemplu în ceea ce privește echivalențele. Însă problema aici este că noi ca Parlament nu avem rol în uh, ceea ce privește schimbările în anexe. Și regret că Parlamentul European a întârziat foarte mult până să se implice în negocierile implementării, uh, cum ar fi aliniatul 40, care privește în mod specific prerogativele Parlamentului și drepturile de informare. Vă reamintesc că Consiliul ia această putere a Comisiei Comune atât de în serios, însă încât statele membre trebuie să aibă unanimitate în, pentru orice decizie a acestei comisii comune. Pot să-mi termin propoziția? De exemplu, declarația 19 este în acest spirit. Însă noi, Parlamentul, nu avem nimic. Așadar, de ce să nu fim precauți, punem în aplicare acordul interinstituțional pentru a fi uh, în deplină cunoștință de cauză în legătură cu această comisie comună. Vă mulțumesc, doamna Beghin. Grazie, Presidente. Eu ringrazio la Comisar. Vă mulțumesc, domnule președinte, și aș dori să mulțumesc și doamne comisar pentru că astăzi a venit în fața Comisiei INTA. Poziția grupului nostru politic este una foarte clară, am exprimat-o de mai multe ori și, în ciuda uh, garanțiilor amintite, considerăm că CETA rămâne un pact încheiat cu diavolul. Pentru că, din punct de vedere instituțional, consideră că considerăm că protecția este insu, in, insuficientă și apoi există clauze ambi, care nu sunt deloc uh, clare, sunt ambigue și acest lucru ne determină să considerăm că anumite interese, interesele corporațiilor ar fi uh, protejate și astfel se, poate, se pot uh, influența deciziile uh, guvernelor. Uh, nu doar uh, companiile uh, din Canada vor avea un cuvânt mai greu de spus, dar și uh, companiile americane care au filiale în Canada. Statele vor, să vor sărăci și contribuabilii normali vor trebui să plătească tot mai mulți bani, chiar dacă Insistăm cu toții că CETA va fi în beneficiul IMM-urilor, doar 1% din IMM-urile europene au uh, schimburi comerciale transatlantice, există bariere tehnice care le împiedică să se extindă și pe această piață, există bariere de natură structurală care nu le permit uh, să facă acest lucru. Deci, din acest punct de vedere, CETA nu va fi utilă întreprinderilor mici și mijlocii, va fi utilă doar uh, Uh, multinaționalelor, companiilor de mari dimensiuni. Și apoi am spus că mm, acest acord va intra în vigoare fără a fi aprobat de parlamentele naționale. Da, va fi aprobat de Parlamentul European, însă acest lucru nu este suficient. Cred că consultările desfășurate ne-au demonstrat uh, până acum că oamenii își doresc glo- un, o globalizare dacă aceasta este una echitabilă. Uh, CETA um, nu este suficient de legitimă din punct de vedere democratic. Deci, din punctul nostru de vedere, uh, avem datoria de a pune capăt uh, CET așa cum ne cer atât de mulți cetățeni. Vă mulțumesc. Are cuvântul doamna Maria Arena. Uh, mulțumesc mai întâi, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru disponibilitatea pentru dezbaterile legate de CETA și mulțumesc de asemenea Comisiei pentru disponibilitatea legată de toate <clears throat> întrebările puse. Întotdeauna ați fost uh, prezentă pentru a răspunde. E adevărat că n-a fost o muncă simplă de a modifica un acord care a fost negociat și finalizat de Comisia Barroso și Comisarul de Gucht, știm foarte bine, și de către guvernul Harper în Canada. Au fost schimbări, s au operat uh, modificări această schimbări n-a fost simplu. Ați avut o anumită deschidere schimbând SDS în uh, SDS, reprecisând chestiunea dreptului de a legifera. Aceste elemente de deschidere au fost aduse din partea dumneavoastră. Cred că astăzi acordul acesta e la jumătate de drum și dumneavoastră a spus în ce privește acea instanță legată de <clears throat> soluționarea litigilor. V-ați angajat să facem ceva mai bun. Deci azi vom vota un document care nu e finalizat, pentru că dumneavoastră va angajați să modificați. Deci una dintre țări s-a angajat deja să nu ratifice în uh, situația actuală, și anume Belgia. Deci noi suntem astăzi pe cale să acceptăm un document și mâine să acceptăm un document care de fapt nu va putea intra în vigoare pentru partea de investiții, pentru că deja cel puțin o țară a spus că nu o să o ratifice și deci cred că ar fi mai interesant să se dea timp suplimentar și în ce privește chestiunea legată de curte și compatibilitatea în legătură cu ordinea juridică. Am văzut în cadrul chestiunii legate de acordul cu Singapore că Curtea Europeană nu va da dreptate, spunând că aceste acorduri sunt mixte și a detaliat în ce puncte sunt mixte, în timp ce Comisia a spus întotdeauna, de exemplu, că acordul cu Canada nu e mix, chiar dacă pe plan politic, <clears throat> pentru a face plăcere Consiliului, trebuia să-l facem mixt. Cred că ar fi fost interesant să avem avizul Curții Europene și în legătură cu chestiunea compatibilității unui instrument precum ICS. Dumneavoastră spuneți de asemenea că în materie de abordare constrângătoare la capitolul de dezvoltare durabilă și normele sociale și de meniu, sunteți acoperiți la Comisie în sensul de a avea o abordare constrângătoare, dar în prezent nu e constrângătoare abordarea. Deci cred că pentru acorduri de nouă generație este util să putem răspunde la ceea ce ne cer cetățenii, adică noile provocări ale zilei de mâine. Aici uh, s-a semnat cu mare pompa uh, COP21, am participat la COP22 și nimic nu se spune în mod constrângător în noile acorduri. Deci se spune pur și simplu că acest acord nu e copt, nu e finalizat, nu e un acord pentru secolul 21, ci e vorba de un acord uh, demodat care nu răspunde nevoilor actuale. Și dacă agricultorii în prezent manifesta aici la Comisia Europeană este pur și simplu pentru că vin și cer piețe legiferate. Ce facem cu acest acord și cu toate acordurile care vorbim după el? Sunt piețe dereglementate și cred că a venit momentul să ne trezim la realitate și la ce vor cetățenii. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Saife. Oui, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamna comisar, că sunteți alături de noi astăzi în uh, ajunul acestui vot important și vă mulțumesc că ați fost în egală măsură atât de disponibilă pentru deputați să răspundeți la întrebările pe care le-au. Aș vrea să subliniez aici încă o dată faptul că pentru noi CETA e un acord interesant care oferă oportunități. Tocmai am spus, am întrebat de mai multe ori Comisia și am obținut angajamente în legătură cu diverse aspecte. <clears throat> Noi vrem un liber schimb care să răspundă criteriilor de reciprocitate și uh, beneficiu reciproc, avantaj reciproc. Aș vrea să precizez că în legătură cu liberul schimb și acordurile comerciale, nu vom ratifica acorduri la, sau cu orice preț. S-a spus întotdeauna că aceste acorduri nu trebuie să aducă atingere valorilor noastre, normelor, standardelor europene, nici opțiunilor noastre de societate, servicii publice și agricultură. Acum aș vrea totuși să îmi exprim neliniștea, pentru că pe lângă dezbatere legate de CETA, ce am avut și cu TTIP, vedem totuși că în opinia publică se ajunge astăzi la o punere sub semnul întrebării în general a comerțului internațional și că a devenit o dezbatere reală. În acest weekend, cred că toți uh, parlamentarii știu, am avut o, au fost diverse manifestații, mai ales în orașele noastre în care locuim, oameni care au defilat cu fotografiile și numele noastre, tocmai ca să-i denunțe pe eurodeputații care se pregăteau să voteze în favoarea CETA. Cred că am depășit o graniță îngrijorătoare. Pe lângă asta trebuie să ținem cont și aș vrea să vă adresez o întrebare. Cum vom face în prezent pentru a putea face pedagogie să avem această dezbatere generală legată de comerțul internațional, să explicăm așa cum facem deja că creșterea va trebui căutată în exteriorul Europei. Nu putem să ne închidem, mai ales în prezent când domnul Trump face aceste declarații sfărăitoare, relațiile privilegiate cu Canada, să ne privăm de ele, să ne închidem, să facem și noi protecționism, vă adresez întrebarea și cred că pentru asta poate e nevoie acum, <clears throat> după votul legat de acest acord, să putem uh, face pedagogie pentru a putea într-adevăr avansa. Iar Schuster. Domnul Schuster. Vă mulțumesc, domnule președinte. Desigur, în ultimii uh, doi ani împreună am reușit să îmbunătățim acest acord, însă nu cred că am ajuns la linia de finish. Două puncte au fost îmbunătățite, însă nu suficient. În domeniul uh, protejării investițiilor uh, sunt posibile acțiuni în, în uh, instanță, deși temeiul juridic nu este clar și un alt uh, punct neclar, uh, codul de conduită privind judecătorii nu este de, uh, definitivat. Este o situație similară și în ceea ce privește drepturile lucrătorilor. Nu există niciun mecanism de sancționare uh, Ah, și în ah, domeniul ah, principiului precauției, acțiunile în instanță nu, sunt, în continuare, sunt în continuare posibile atunci când anumite servicii sunt trecute din nou în proprietatea statului după ce fuseseră privatizate. Uh, eu am încredere în Comisia Europeană, cu toate acestea, nu, pentru mine nu este suficient să se precizeze că la mecanismele respect, respective trebuie să se mai lucreze. Nu, acestea ar trebui să fie terminate înainte de intrarea în, uh, în vigoare a acestui, acestui acord. Nucleul dur al CETA înseamnă o liberalizare suplimentară a piețelor și aceasta este logica pe care am urmat-o în ultimele, în ultimele decenii și este o logică care nu ne-a permis să, control, să gestionăm mai bine problemele legate de protejarea mediului înconjurător și o logică care a contribuit de fapt la adâncirea dezechilibrelor pe, pe plan uh, global. Deci, uh, cu toate acestea, după cum am spus, aceasta este logica care stă la temeiul acestui acord de liber uh, schimb. Motivele, argumentele geopolitice folosite pentru a susține încheierea acestui acord nu mi se par suficient de convingătoare. Uh, Protecționismul acordat, um, anunțat de domnul uh, Trump cred că va duce la situații de criză similare cu uh, ce se întâmplase în uh, anii 30 ai secolului, ai secolului trecut, însă acest lucru se va întâmpla indiferent dacă vom încheia sau nu vom încheia CETA. Cred că trebuie să purtăm o dezbatere serioasă despre uh, Uh, relațiile comerciale pe care trebuie să le avem pe viitor cu China și cu Statele Unite ale Americii, însă sunt, sunt convins că vom avea ocazia pe viitor să facem acest lucru. Domnul Fielner, vă mulțumesc, domnule președinte. Tocmai am decis că trebuie să lansez un premiu astăzi și anume premiul Parlamentului European, uh, CETA, și eu aș oferi o sticlă de șampanie um, Persoane care va veni cu un argument nou pro sau contra acestui acord. Uh, este așa așa dezbatere uh, pe, în, în august, în 12 octombrie, în 10 uh, noiembrie, 24 noiembrie în Strasburg am avut un schimb de opinii cu serviciul juridic. Pe 29 decembrie am discutat proiectul de raport și astăzi un alt schimb de opinii. Am mai avut și reuniuni comune între INTA și jurii, 12 grupuri de lucru și am vizitat de două ori Canada pentru a discuta acest subiect. Deci, uh, dreptul mare cred că oricine găsește un nou argument pro sau contra acestui acord uh, merită să câștige o sticlă de șampanie. Cu toate acestea, există unii care cer amânarea. Um, aprobării acestui acord, pentru că ar trebui să discutăm uh, mai mult uh, textul acestui acord. Mie mi se pare că pur și simplu se încearcă amânarea prin recursul la uh, prin recurs procedural la a intrării în vigoare acestui acord. Știm cu toții că este un acord extraordinar. Ne oferă un mai bun acces uh, la piața canadiană decât uh, dispune, dispun Statele Unite ale Americii în acest moment, în urma acordului NAFTA. Și uh, Trump acum vorbește despre uh, uciderea tratatului uh, NAFTA, despre retragerea Statelor Unite ale Americii din acordul um, uh, transpacific. Mi se pare că este un argument în plus uh, pentru ca noi să semnăm acest acord. Pentru că dacă nu, nu putem încheia acest acord, mă întreb ce alt acord mai putem încheia. Discutăm despre uh, ce se întâmplă în Japonia, în Statele Unite ale Americii, despre ce se întâmplă în Brazilia. Uh, deci, nu cred că trebuie să ne îngrijoreze ce va face administrația Trump pe, plan, uh, pe planul relațiilor comerciale, pentru că oricum nu prea putem să influențăm deciziile. Ce putem face este ca noi să ne angajăm, să ne implicăm, să schimbăm natura relațiilor comerciale și putem să facem acest lucru prin ratificarea acestui acord. Deci haideți uh, să o facem, așa cum spune sloganul Nike. Deci care este prețul acestui premiu? Da, o sticlă de șampanie dori să vă spun și care este care va fi numele de pe această sticlă de șampanie, va fi una europeană, o indicație geografică protejată. Doamna Gras uh, Vandar, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc doamna Marstrom pentru prezența dumneavoastră. Este important uh, prezența dumneavoastră pentru că putem discuta despre acordul CETA, un acord uh, care face parte din noua generație de acorduri de uh, liber schimb. Eforturile depuse au fost uh, mari, am îmbunătățit acest acord, suntem pe calea cea bună, însă și eu cred că nu am ajuns atât de departe încât să putem ratifica acest acord. Câteva puncte au rămas neclare, uh, așa cum ne-au demonstrat scrisorile domnului Moisa și a domnului Lange. Există în continuare anumite aspecte Um, nesigură din punct de vedere juridic. Am apreciat răspunsurile dumneavoastră, însă aș dori să vă întreb, a avut loc un schimb de uh, scrisori și mă întreb dacă nu ar fi fost mai bine ca aceste clarificări să se regăsească într-un protocol uh, anexat uh, acordului respectiv pentru a avea o altă greutate din punct de vedere juridic și în legătură cu uh, Uh, colaborarea în domeniul uh, reglementării și Joachim s-a referit la probleme care există acolo și capitolul dedicat durabilității este problematic și din punctul de vedere al calendarului, dacă am avea mai mult timp la dispoziție, am putea să mai îmbunătățim uh, textul acestui acord. Dacă ne gândim și la faptul că acest acord trebuie să fie ratificat și de statele membre, ceea ce înseamnă un calendar mai uh, prelungit. Mi se pare că și noi ar trebui să avem mai mult timp la dispoziție pentru a examina cu și mai mare atenție textul acestui acord. Vă mulțumesc. Voi, înche- voi închide acum lista vorbitorilor. Mai am șapte colegi care doresc să iau cuvântul. Domnul Obermeier. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, felicitări Uh, noului, care este în același timp vechiul președinte al comisiei noastre și succes pentru următoarea perioadă legislativă. Cred că discutând uh, CETA trebuie să o facem uh, cu toată răbdarea necesară. În ciuda multor propuneri de îmbunătățire a acestui uh, text, acest text nu este suficient de bun. Pe de altă parte, ne aflăm într-o situație politică la care s-a făcut aluzie în urma alegerii Uh, lui Donald Trump ca președ... funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii. Tocmai de aceea cred că nu ar fi inteligent să luăm uh, hotărâri uh, pripite, a căror consecințe nu le putem prevedea de pe acum. Um, nu știm ce se va întâmpla cu acordul NAFTA, nu știm care este situația companiilor americane care ar putea să aibă un acces mai bun pe piața europeană uh, în urma încheierii acordului CETA. Și aș avea o, în, o întrebare. Uh, ce se întâmplă cu cooperarea în domeniul uh, reglementării? Uh, nu, nu este deloc clar reglementată situația principiului uh, precauției. Uh, nu avem garanții suficiente din acest punct de vedere și există posibilitatea ca uh, autoritățile europene să nu mai poată reglementa așa cum își doresc. Și uh, apoi, jurisdicția, uh, jurisdicția noului sistem a curților internaționale de soluționare, a Curții Internaționale de, de Soluționare a, a, a litigiilor um, nu se va desfășura în avantajul întreprinderilor mici și mijlocii. Unii, desigur, se bucură că în urma uh, declarațiilor domnului uh, Trump trebuie să trecem rapid la, la acțiuni și Știți că în uh, Austria a fost uh, uh, început, a fost începută procedura unui referendum pentru a hotărâ ce se va întâmpla cu CETA, deci cred că până la urmă cetățenii vor putea să se implice mai mult în decizia finală pe care o vom lua. Domnul Silva Pereira, vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că acest acord de liber schimb cu Canada are o importanță strategică pentru Uniunea Europeană. În aceste vremuri în care vedem că se manifestă o tendință pronunțată îns- înspre protecționism, va trebui să descoperim noi uh, modalități de cooperare care să uh, permită fluxurile de fluxul liber de schimburi comerciale. Cred că pentru Uniunea Europeană izolarea nu este răspunsul potrivit. Nici nu putem să ne ascundem uh, îngropându-ne capul în nisip. Parlamentul European a ascultat uh, părerea cetățenilor și avem responsabilitatea de a spune răspicat acum că negociatorii au reușit să obțină rezultate bune. Comisia Europeană și echipa de negociere a Comisiei, Europe- a Comisiei Europene, dar în, în același timp și guvernul canadian în mod special guvernul, noul guvern din Canada, au făcut ca acest uh, acord uh, să fie nu doar echilibrat din multe puncte de vedere, dar să aibă și un caracter uh, progre- progresist, să, astfel încât să devină un model pentru viitoarele acorduri de liber schimb. Și um, aceste afirmații sunt adevărate. Drept urmare, din punctul meu de vedere, putem afirma că acest acord ar trebui să se bucure de încrederea cetățenilor, și ar trebui să, să primească um, acordul pentru a fi ratificat din partea Parlamentului European. Mulțumesc, doamna Lola Sanchez. Gracias, señor presidente. <clears throat> Gracias, señora comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, comisie, foarte mult pentru prezența astăzi aici. Înceta mi-aduce aminte de povestea cu hainele noi ale împăratului Dumneavoastră veniți să vindeți un acord comercial afirmând că o să ducă la <clears throat> prosperitate, distribuirea de prosperitate, de creștere, de locuri de muncă, dar numai dumneavoastră vedeți asta. Dacă vă duceți pe stradă, toată lumea crede că nu există nimic. Așa se întâmplă cu sindicatele, cu IMM-urile, cu ONG-urile, societatea civilă, agricultorii, fermierii, <clears throat> camioanele mari din Europa. Asta se întâmplă în mare măsură și în Parlamentul European. Deci cred că ar trebui să sune un semnal de alarmă, nu doar la Comisia de Ocupare a Forței de Muncă. Și totuși, tot nu ascultăm uh, ce interesează pe oameni și ce vor să ne spună. Ascultăm uh, ce ne spun cetățenii și acționăm în consecință. Noi asta facem. Deci aș vrea să fac uh, apel la dumneavoastră, la colegii socialiști, care au renunțat la ideea de mare coaliție, dar acum pot să dovedească faptul că e importantă și să asculte la ce au de spus oamenii de pe stradă. După cum am auzit în această după-amiază, <clears throat> au fost proteste pe stradă și cred că ce se întâmplă este că instituțiile europene au de suferit, pentru că proiectează o imagine foarte proastă. Suntem într-o situație critică în Uniunea Europeană în legătură cu percepția oamenilor față de noi și dacă oamenii ne văd ca fiind uh, distanți, uh, îndepărtați de ce interesează și îngrijorează, și cei care votează, dar și cei care nu votează sunt șefii noștri. Deci n-ar trebui doar să le explicăm, ci să știm, să ascultăm mai mult, să deschidem ușile, ferestrele de fapt, să ascultăm mai mult la ce au de spus cei care <clears throat> trăiesc cu rezultatul politicilor pe care le hotărâm noi. Nu cred că trebuie să reiterăm aici ce ar trebui să facă parlamentele suverane, care sunt prerogativele lor și ale noastre în baza CETA, dar cred că dacă nu examinăm aceste subiecte, o să dăm mai mult apă la moară celor care vor ca Europa și Uniunea Europeană să înceteze. Trebuie să fim foarte pro-europeni, dar uh, pro-europeni înseamnă să sprijinim drepturile în materie de muncă, drepturile sociale, mai degrabă decât să votăm mâine în favoarea comerțului internațional. Mâine vom vota împotriva acestui model, care e împotriva intereselor oamenilor, a europenilor, a lucruri de muncă, care ne toți spun că mergem pe drumul greșit. Acum, uh, colegul, colega Rodriguez, mulțumesc, domnule președinte. Am spus deja acest lucru. Probabil că nu o să câștig eu o sticlă de șampanie. Oricum, cred că cete e un acord bun, dar care vine la momentul nepotrivit, la un moment prost. Toate demonstrațiile împotriva comerțului internațional, de fapt, sunt rezultatul politicilor naționale care nu combat problemele de distribuire a bogăției și a inegalităților și a durabilității ceea ce înseamnă că toată lumea dă vina pe acordurile comerciale și, deci, încearcă să aducă acest argument, chiar dacă nu sunt împotriva globalizării în sine. Ce trebuie să facem să îmbunătățim relațiile economice și condițiile în care se produc bunurile și serviciile. Dacă se întâmplă în baza acestui acord, ar fi foarte bine, dar chiar așa stau lucrurile. Unii au exprimat dubii. Eu cred că niciodată nu o să fie un acord comercial perfect, întotdeauna o să fie apeluri de a-l îmbunătăți, se vor exprima dubii rezonabile. Important e ce în direcție ne îndreptăm și, din această perspectivă, lucrul la care mă gândesc este dacă e bine sau nu să fie un sistem de arbitraj sau o curte de investiții. Dacă în interesul Uniunii Europene, pe care nu o critică nimeni, e mai bine acum pentru Canada că a semnat cele mai importante șapte convenții ale OIM și ale ONU și pregătește același lucru pentru opta. E mai bine că s-a angajat față de Uniunea Europeană să lucrăm împreună pentru a lucra la multilateralizare sau nu? Cred că răspunsul la aceste întrebări este afirmativ în acest moment în care situația atât de dificilă și vedem o tendință înspre protecționism și populism, aș spune că Uniunea Europeană <clears throat> cu valorile sale, cu standardele sale, pe care noi ar trebui să le apărăm în permanență, trebuie să arate calea și trebuie să facem progrese. Trebuie de asemenea <clears throat> să ridicăm standardul modelului durabilității cu caracter obligatoriu, progresiv și aș solicita, domnule comisar, prin urmare, în legătură cu ce am aflat legat de procedură. Sunt multe aspecte generale în acord care înseamnă că e nevoie de eforturi majore ca să asigurăm că pot fi eliminate dubile și temerile. Am aflat că pe viitor va trebui să spunem mai concret uh, care sunt valorile și elementele concrete într-un astfel de acord. Mulțumesc. Domnul Scholz. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă Maștram, alături colegilor care v-au mulțumit pentru uh, prezența în această comisie, nu doar uh, cu această ocazie, dar și în trecut, uh, pentru a discuta acest acord. Însă, Bombardier, una din cele mai mari uh, multinaționale canadiene, dorește să, să concedieze mii de uh, angajați din Franța și din, uh, și din uh, Germania. Și uh, acest lucru uh, duce la temeri majore în rândul angajaților. Și aș dori să vă întreb cum mă va, pentru acest lucrător, cum îi va ajuta CETA să-și păstreze locurile de muncă. Și am ajuns la un alt punct. Um, din punctul de vedere al um, aspectelor de mediu, aspectelor uh, sociale, se va ține cont de acestea, astfel încât acest acord să uh, Uh, oferă o perspectivă tuturor membrilor unei uh, societăți. Criteriile care țin de mediu oferă uh, suficiente, suficiente o, o protecție suficientă astfel încât în România sau în alte state să putem să ne opunem, de exemplu, marilor companii multinaționale din Canada care vor să exploateze resursele naturale. Deci, în acest moment, nu putem să ne prefacem că un acord Uh, vechi, negociat uh, începând din anul 2009, dintr-o, într-o altă perspectivă, când ne, ne gândeam pur și simplu la o deschidere a piețelor. Uh, cred că situația s-a schimbat în acest moment față de ce se întâmpla în 2009. Și, nu știu, poate voi primi premiul anunțat în legătură cu ICS sistemul curților internaționale, care respectă aceeași logică, pentru că dăm posibilitatea investitorilor de a da în judecată un stat. Drept urmare, uh, mă gândesc la uh, conținutul corespondenței între dumneavoastră și domnul Moisă, care este deosebit de important. Dacă, să spunem așa, Parlamentul European sau legiuitorul Uh, dorește să schimbe ceva în cadrul comitetului Comisiei Mixte, poate să facă acest lucru. Însă, uh, temeiul, uh, temeiul juridic pentru un, un, un investitor va rămâne textul acordului. Deci, mie mi se pare că trebuie să revenim la punctul 8, la articolul 8 din acest acord. Domnul Prust. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, că încă o dată printre noi, pentru că e bine să spunem, uneori avem acorduri cu dumneavoastră sau nu, dar nu putem să vă reproșăm că nu veniți, că nu răspundeți, că nu reacționați și la întrebările noastre. Christopher a spus, s-a cam spus tot ce se putea spune în legătură cu CETA, chiar dacă am putea progresa și propune anumite lucruri, cred că până la urmă cei care sunt împotrivă tot o să voteze împotrivă pentru că ține de ADN-ul lor. Când aud de ideea că diavolul pactizează cu diavolul, cred că în calitate de parlamentar, chiar dacă respect opinia fiecare, mi se pare foarte greu de auzit, de ascultat. În prezent, după cum spunea colega Dochia Sefi, suntem în era comunicării, dar e o abordare caricaturală. Am vrea să uh, credem că dacă n-ar uh, avea succes CETA, situația ar fi mai bună decât cea de acum, eu aș răspunde, așa cum a spus domnul Scholz, da, aveți dreptate să fiți neliniștit pentru bombardier. De de exemplu, o întreprindere europeană ca Alstom ar putea, putea înainte de Alstom să participe la licitații publice în Canada? Nu. Eu văd în Ile-de-France în prezent că Bombardier se asociază cu Alstom ca să răspundă la astfel de apeluri de oferte. Agricultorii noștri sunt protejați în timp ce nicio indicație geografică protejată nu era înainte și în prezent produse canadiene ajung pe teritoriul Uniunii Europene cu denumiri copiate, duplicate, cu impunitate. Nu, cred că în prezent, din păcate, în legătură cu CETA, s-a spus tot ce era de spus, orice zi pierdută e o zi pierdută pentru întreprinderile, IMM-urile noastre, spre de ce s-a spus, ele așteaptă acest acord care le va permite să răspundă, să participe la licitații publice în Canada, altfel nu ar fi în avantajul agriculturii europene de a lucra, de a penetra piețele canadiene. Creșterea, e nevoie de această creștere pe care să o căutăm pe piețele externe și Ideea de a merge spre un protecționism inteligent și nu unul inconștient, așa cum îl predică domnul Trump în prezent, Așa îi vom uh, apăra pe concetățeni și întreprinderea noastră pentru a căuta creștere și ocuparea forței de muncă. Mulțumesc. Domnul Ferron. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, nu sunt deloc de acord cu colegul francez. Cred că uh, avem totul de pierdut cu acest acord. Aș vrea pur și simplu să mi fine am în această seară, poate din cauza penumbrei. Că e așa, un fel de priveghi, e un ajun funebru. Uh, colegul a spus că s-a spus tot ce era de spus, dar vreau să vă amintesc că tratatul acesta CETA e fructul unor negocieri purtate exclusiv de către Comisia Europeană. <clears throat> Diversi deputați de aici par să fie mulțumiți uh, de acest lucru. Totuși, pentru Franța reprezintă 50.000 de locuri de muncă amenințate, 80% din denumiri care nu vor fi protejate, mai ales uh, la brânzeturi. Știm cu toții, domnule președinte, Uniunea Europeană e bolnavă și acest tratat nu o să o însănătoșească. Ceva, acesta, de fapt, merge în sens contrar pentru un nou uh, vânt care bate de pe noul continent și a arătat că se pun și sunt întrebări diverse tratate de liber schimb. Uniunea Europeană, din potrivă, și nu putem decât saluta. Viziunea clară a domnului Trump, care are avantajul în prezent de a înțelege foarte bine ce se întâmplă și care sunt interesele Statelor Unite. Uniunea Europeană s-a angajat cu acorduri cu America Centrală, Latine, Vietnam, Australia, Noua Zeelandă, etc. etc. Eu cred că adoptarea tratatului CETA nu merge în direcția în care merge istoria și în niciun caz nu merge în sensul dorit de popoare și fac apel, și aceasta va fi concluzia, la ultima responsabilitate a fiecăruia dintre noi pentru a respinge acest acord nociv. Mulțumesc. And last and least... În fine, dar nu mai puțin important, doamna Oscar. Mulțumesc, domnule președinte. Ultima vorbitoare. Nu vreau să adaug argumentele pro și contra care au fost deja menționate aici în legătură cu tratatul și astăzi și în întâlnirea anterioare. Vom mai avea ocazia să le exprimăm și pe viitor. Doream doar să le reamintesc colegilor că ar trebui să ne mândrim mai mult de munca pe care am depus-o cu toții în această comisie și în acest parlament, pentru că Niciodată n-a existat un acord care să fi fost atât de profund modificat mulțumită activității și eforturilor Parlamentului European și consider că acesta e un rol uh, pe care n-ar trebui să-l uităm niciodată și n-ar trebui să încetăm să-l precizăm. Noi ne-am exercitat pe deplin prerogativele și uh, poate că avem păreri diferite, evaluăm diferit dacă s-au făcut schimbări suficiente sau nu unii dintre noi, inclusiv eu, considerăm că în prezent ar trebui să votăm favorabil acordul. Alții consideră că nu, că nu s-a făcut suficient. De cu toate acestea, eu cred că ce s-a făcut ar trebui să fie laudat, Pentru că altfel n-am avea niciun argument când oamenii ne spun că n-are sens să mai existe Parlamentul European. Acestea fiind spuse, cetățenii ne cer să ținem cont de îngrijorările lor justificate de observațiile lor și ne cer la un moment dat să luăm decizii. Pentru că trebuie să luăm decizii la un moment dat. Oamenii sunt nemulțumiți atunci când cred că nu se ia nicio decizie la nivel de instituție și asta îi face să simtă că noi suntem îndepărtați de ei. Deci cred că ar trebui să nu mai amânăm, să nu mai tărăgănăm votul și să finalizăm procedura. Mulțumesc. Mulțumesc, spunea domnul președinte. Doamna comisar, vă rog. Thank you very much, uh, Chairman. Thank you to all... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor membrilor uh, comisiei dumneavoastră. Este adevărat că discuțiile durează de mult timp, șapte ani de negocieri și de renegocieri și clarificări și amânări. Însă cred că rezultatul final este că am ajuns la un acord foarte bun uh, cu ajutorul dumneavoastră, a statelor membre, al opiniei publice și domnul Ciuli, care este încă în viață, încă alături de mine, a avut o activitate exemplară în acest sens. Unii dintre dumneavoastră vor vota nu mâine, asta e democrația, însă amânarea sau uh, votul peste 5 luni sau 2 luni nu vă va face să, vă fați, să votați da. Amânarea este doar o modalitate de a amâna, pur și simplu nu aduce nicio altă clarificare suplimentară. Deja am uh, făcut tot ceea ce am putut pentru a găsi uh, răspunsuri. Avem 36 declarații, scrisori și veți fi implicați în detaliile exacte legate de funcționarea uh, acestui acord Lumea este cu ochii pe noi acum, de la uh, în, îngroparea sau amânarea TPP, uh, TTIP, uh, lumea așteaptă să vedem, să îi arătăm că putem să adoptăm acorduri care să fie în beneficiul tuturor și, din, și care sunt bune pentru mediu. Dacă nu uh, am, încheiem un acord cu Canada, atunci cu cine putem să o facem? M-a uh, surprins că se spune că se uh, subminează democrația și că facem un pact cu diavolul. Vorbim cu Canada, una, unul dintre statele cele mai democratice din lume, cu o corupție scăzută, cu sector public, cu un guvern progresist care împărtășește valorile noastre. Nu este un pact cu diavolul, nu subminăm democrația. Este un acord comercial unde totul ce, tot ce ați solicitat dumneavoastră și ONG-urile de mult timp sunt incluse, sunt uh, prevederi în legătură cu mediul, de dezvoltare durabilă, drepturile muncii, drepturile animalelor, bunăstarea animalelor, totul apare aici. Uh, uh, academici Eh, profesorii universitari independenți spun că este acordul cel mai bun de până acum și dacă, de ce să nu fie un model și pentru Regatul Unit? Poate să, însă că va dura mai puțin negocierea în acel caz. Însă este o discuție la care vom eh, reveni mai târziu. Este patru, Canada are 40 de milioane de cetățeni. Cum uh, pot să uh, submineze sau să amenințe 500 uh, de milioane de oameni și 28 de state, 27 de state suverane. Nimic din CETA nu subminează democrația și veți fi implicați în toate schimbările care pot să apară. Comisia Comună este o formă de discuție și veți fi implicați și dumneavoastră în orice schimbări ale aduse acordului. Există multe chestiuni care uh, sunt mai, întrebări care sunt mai largi. Cum putem să ne implicăm cu cetățenii? Cum putem să comunicăm mai bine? Este o întrebare foarte bună. Trebuie să ne implicăm cu parlamentele naționale, cu guvernele, pentru a, a le spune de la bun început că se poate proceda altcumva decât uh, cu psihologia administrației Trump Putem să avem acorduri bune. Trebuie să avem uh, un mandat la începerea oricăror negocieri. În momentul în care începem negocierile, uh, trebuie să ascultăm uh, preocupările cetățenilor, să revenim la comisie, să, dacă există aspecte sensibile pentru că, da, într-adevăr, lumea se schimbă rapid, există și unii care vor pierde și care, cărora li se pare că schimbările vin prea rapide. Schimbările locurilor de muncă sunt uh, foarte puțin legate de acordurile comerciale, sunt legate de industrializare, de robotizare, însă statele membre trebuie să facă față mai bine acestor schimbări, să aibă un sistem de securitate socială dezvoltat, și cu pre- prevederi de formare pentru ca oamenii să poată să uh, treacă mai departe spre un, un alt, o altă ocupație. Așa s-a întâmplat în istorie, întotdeauna. Unele locuri de muncă dispar și se creează altele. Uh, trebuie, avem nevoie de reguli transparente și aplicabile. Asta trebuie să facem. Cred că mult, nu au fost chiar așa de multe întrebări, ci mai degrabă comentarii. Și salut aceste discuții pe care le purtăm. Nu se vor încheia dacă votați da mâine și în plen în februarie. Vor fi și alte probleme de natură mai specifică și vom continua aceste discuții și în viitor, sunt sigur. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Sunt și eu convins că vom rămâne în legătură și că vom mai avea multe alte discuții în legătură cu procesul de ratificare al CETA. Mulțumim foarte mult și toate cele bune! Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnung. Foarte bine, am ajuns la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul cu numărul 10, unde este vorba de performanța serviciilor uh, vamală. În data de 25 ianuarie, miercuri, vom organiza un atelier pe acest subiect și aș dori să vă rog să veniți cât mai numeroși la acest uh, atelier și um, rog oaspeții noștri care părăsesc acum sala să o facă în liniște. Deci, vă spuneam că vom organiza un atelier despre cum vom reuși să gestionăm mai bine serviciile vamale la frontierele externe. Acest atelier va avea loc, va fi organizat miercuri și invit grupurile politice să se asigure că cât mai mulți oameni să participe la aceste, la aceste ateliere. Avem un raport din propria inițiativă pe acest subiect. Raportor este doamna Beghin, care îi dau cuvântul acum. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Obiectivul nostru aici este să repartizăm în mod egal bunăstarea și bogățiile. Creșterea trece și prin comerț și, așadar, este necesar ca comerțul să fie distribuit corect în Europa. Astăzi, controlele vamale din Europa duc la o distorsionare a fluxurilor comerciale interne. Pe scurt, porturile europene um, își fac concurență unora celor, unele celorlalte. Nu neapărat din punct de vedere al eficacității. Acestea ar putea să fie valoate din performanța unui, individuală, însă profită și de uh, lacunele din, legisla, de legislația anumitor state pentru a uh, Uh, beneficia de o poziție privilegiată. Eu am participat la mai multe misiuni care mi-au arătat cât de mult uh, aceste importuri erau uh, controlate sau nu. Ori este vorba despre bunuri care ajung pe piața internă și este, este necesar ca aceste bunuri să fie verificate. Unele state însă sunt mai tolerante decât altele este un fenomen care se întâlnește peste tot în Europa și uh, deseori este vorba de nereguli care sunt tolerate pentru un flux uh, comercial uh, constant. Așadar, trebuie să acționăm. Dacă politica vamală trebuie, este o politică comună, nu putem să rămânem tăcuți. Multe porturi suferă, operatorii cunosc acest lucru, însă deseori ni se răspunde că ar fi nevoie de infrastructuri enorme și costisitoare. Acum prioritatea este să exploatăm uh, din plin potențialul. Uniunea Vamală, până în momentul actual, nu a fost utilizată pe deplin și de aceea Comisia a colaborat strâns cu statele membre, a utilizat din plin posibilitățile de digitalizare pentru a lupta împotriva contrafacerii și pentru a examina practicile vamale. În cazul importurilor, impactul lor asupra fluxurilor comerciale și concurența între porturile și statele europene politica vamală europeană trebuie să funcționeze și pentru IMM-uri și trebuie să le faciliteze accesul la piața internațională și să simplifice birocrația. Pe de altă parte, trebuie să avem un uh, comerț funcțional și care să nu fie digitalizat și care să fie digitalizat. Trebuie așadar să îmbunătățim schimburile uh, la estul Uniunii Europene cu statele terțe. Avem colaboratori care lucrează cu statele terțe pentru a găsi soluții în ceea ce privește proprietatea intelectuală și pentru a lupta împotriva contrafacerilor care uh, au un cost uh, major pentru economii și pentru locurile de muncă. Porturile noastre au un mare potențial neutilizat și reprezintă un spațiu care ne va permite o mai mare armonizare. Însă, situația actuală este în profitul anumitora. De aceea trebuie să înțelegem că Uniunea Europeană nu trebuie să fie un loc unde să domnească legea junglei. Trebuie, avem nevoie de un sistem bazat pe cooperare, coordonare, un sistem care să fie în beneficiul tuturor. Vă mulțumesc. Acum uh, dau cuvântul raportorilor din umbră, domnul Viland. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, raportoare pentru această propunere. Este un început uh, bun, putem să continuăm munca. Uh, accentul principal trebuie să fie simplificarea legislației și cum poate să devină aceasta mai utilă și mai ușor de utilizat pentru IMM-uri. Ați menționat uh, IMM-urile, spunem foarte multe despre ele, că sunt coloana vertebrală a unei a Europene, însă uh, acestea se confruntă cu multe probleme administrative și comerțul electronic creează bariere în calea creării locurilor de muncă. O altă problemă este că acolo unde controlele sunt uh, laxe, Uh, pot să aibă loc abuzuri. Cei care încearcă să ocolească sistemul vor uh, folosi porturile cu cele mai proaste controle și de aceea avem nevoie de o legislație ușor de înțeles și ușor de implementat. Trebuie să spun că dacă mă uit la modernizarea Uniunii Vamale, această modernizare nu a dus la niciun fel de simplificare în ceea ce privește sistemele IT. Avem un sistem valabil până în 2020 și după data aceea, ă, aceste sisteme trebuie să fie deja funcționale în statele membre. În momentul actual mi-aș dori să avem un text mai puternic avem prea multe probleme în acest domeniu. Este greoaie din punct de vedere administrativ. Cerințele de raportare a datelor sunt dificile și modernizarea trebuie să ducă la un fel de uh, armonizare în ceea ce privește raportarea. În ceea ce privește și trebuie să implementăm în mod corect Uh, trebuie să implementăm lucrurile în mod armonios. Trebuie să asigurăm uh, cooperarea cu autoritățile polițienești, veterinare. Este foarte important să reducem povara administrativă. avem o serie de cerințe în ceea ce privește sistemele IT și trebuie să lucrăm mai mult în acest domeniu. Mă bucur că raportoarea vrea să se asigure că diversi uh, actori înțeleg regulile în mod similar. Dacă nu ne asigurăm de acest lucru, vor exista uh, foarte multe acțiuni uh, oportuniste în ceea ce privește alegerea portului. Avem uh, legislație în ceea ce privește implementarea și este foarte clar că autoritățile vamale au un succes mai mare în lupta împotriva contrafacerilor. Însă nu este nevoie să creăm legislație nouă. Haideți să ne asigurăm că legislația actuală este utilizată corect. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Rodriguez. Mulțumesc, domnule președinte și eu mă alătur celor care au felicitat-o pe doamna raportor. A făcut o treabă excelentă și este o bază foarte bună pentru discuție. Sunt de acord cu raportoarea că este o prioritate aplicarea rapidă a unui cod vamal al Uniunii care să permită aprofundarea și aplicarea acestor concepte. Uh, și să avem uh, standarde comune. Uh, mi se pare că rolul Comisiei Europene este fundamental pentru a facilita această cooperare despre care vorbim, pentru a întruni bunele practici și a facilita schimbul de informații. Însă, un lucru mi-ar dori să fie subliniat mai bine și voi prezenta amendamente în acest sens. În uh, necesitatea de a armoniza controlele și inspecțiile din partea autorităților, cu toții constatăm o situație care a fost constatată și de Curtea de Conturi în raportul său anual, în legătură cu faptul că aceeași normă aplicată cu diverse criterii în uh, momentul controlului și inspecțiilor, provoacă diferențe de uh, trafic care uh, se justifică doar printr-o aplicare mai laxă a normelor. De aceea, în ceea ce este vorba de aplicări mai laxe în ceea ce privește mediul, traficul, aspectele fiscale, și uh, astfel se vedem companii care aleg drumul mai lung pentru a profita de, uh, de aplicarea mai laxă. Uh, avem nevoie de o uniune vamală cu o armonizare reală, cu aceleași norme, altfel nu avem niciun fel de uniune, de fapt și pentru a armoniza criteriile de inspecție, ar fi util să creăm o comisie la nivel european care să marcheze criterii pentru toate vămile europene în ceea ce privește controlul și inspecția. De, de altfel, de asemenea, mi se pare foarte importantă lupta împotriva comerțului ilicit. Trebuie să fim ambițioși, să nu facem referire doar la contrafacerile și comerțul acestora. Este fundamental să ținem cont de necesitățile reale pentru a combate comerțul ilicit împotriva terorismului, spălării de bani, împotriva traficului de droguri, împotriva falsificării medicamentelor care periclitează siguranța și sănătatea consumatorilor cu asemenea acțiuni vom putea într-adevăr să obținem uh, un răspuns pentru cei care ne cer un comerț sigur. Însă trebuie să acționăm la două niveluri. La nivel intern, îmbunătățind coordonarea, nu doar între vămi, ci între toate organismele care sunt competente, dar este fundamental să promovăm sensibilitatea socială a consumatorului în ceea ce privește prejudiciile pe care le generează traficul de produse ilicite, problemele lor pentru sănătate și pentru mediu. Așadar, este foarte important să consolidăm cooperarea cu statele terțe și să continuăm să lucrăm pentru a stabili strategii de îmbunătățire a protecției și pentru a garanta Uh, drepturile de proprietate intelectuală. În ultimul rând, cred că în această ambiție trebuie să avansăm către crearea unei, unui organism european de facilitare a comerțului, după cum o uh, solicită, solicită articolul 23 al OMC, Eh, dezvoltând indicatori specifici de evaluare a activității vamale și toate aceste aspecte trebuie să fie eh, menționate în raport pentru a pune capăt unei situații care durează deja de prea mulți ani. Vă mulțumesc. And, uh, Maria Lesanes. Merci, merci. Doamna de Sarnes. Nu, îmi cer scuze, domnul Campbell. Vă mulțumesc, domnule președinte. Grupul ECR salută proiectul de raport al raportoarei. Este un punct de plecare excelent pentru dezbaterea ulterioară acestui subiect și salutăm în mod specific apelul lansat de raportor către Comisia Europeană pentru ca noul cod VAMAL să fie pus în aplicare în mod eficace, astfel încât practicile divergente să fie reduse la un minim posibil. Salutăm de asemenea uh, cererea ca guvernul să lucreze cu sectorul privat pentru a simplifica procedurile vamale, garantând în același timp uh, controle vamale la frontierele externe ale Uniunii Europene. Salutăm necesitatea de simplificare, necesitatea de a acoperi lacunele existente în sistemul vamal actual. Uh, salutăm faptul că situația IMM-urilor să uh, se reflectă în procedurile vamale și necesitatea ca Uniunea Europeană să sporească colaborarea cu partenerii comerciali astfel încât tot mai puține bunuri ilicite să intre în Uniunea Europeană. Ne-am dorit totuși să depunem două amendamente în legătură cu armonizarea uh, procedurilor și sancțiunilor în statele, în statele membre. Deseori am cerut Comisiei Europene să ne prezinte, să ne prezinte dovezi uh, pentru căutarea statului unde procedurile sunt cele mai sunt ar fi mult mai simplific, mult mai simple. Deci cred că statele membre în continuare trebuie să aibă competențele necesare pentru a uh, își construi propriul sistem uh, judiciar și în fine uh, Mm, suntem sceptici în legătură cu introducerea unui sistem de indicații geografice protejate pentru produsele neagricole, care prin natura lor sunt foarte diferite față de produsele agricole. Ne îngrijorează faptul că, că un asem- introducerea în acestui sistem ar împiedica Uniunea Europeană negocierea unor viitoare acorduri de liber schimb. Deci cred că trebuie să mai analizăm această propunere înainte de a trece la, la chestiuni concrete. Doamna de Sarnes acum. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să-i mulțumesc, domnule raportor. Sunt în totul de acord cu ce a spus. Am spus deja și la prima dezbatere pe care am avut-o în legătură cu această chestiune legată de Uniunea Vamală. Mă găsesc în spiritul pe care îl apără domnul raportor. Vreau să vă spun că pentru mine Uniunea Vamală, care să fie eficace, ar fi evident un instrument extrem de important pentru a apăra interesele europenilor. Iată <clears throat> motivul pentru care aș vrea să existe o Uniune Europeană care să funcționeze, care să meargă, pentru care e clar că e nevoie de armonizare. Dacă lăsăm pe fiecare să facă ce vrea acasă, nu are cum să funcționeze niciodată. Vor fi tot timpul diverse lacune și nu vom ajunge niciodată la un adevărat instrument de protecție și apărare comercială și de apărare împotriva contrafacerilor care să fie eficace. Trebuie evident să avem o Uniune Vamală armonizată, pentru că avem mult prea mari distorsiuni, toată lumea știe și vede, au existat <clears throat> nenumărate anchete în diverse porturi ale Uniunii Europene, sunt diferențe prea mari. E nevoie de o mai bună cooperare, dar așa se întâmplă în toate domeniile între vămile din toate țările europene. Cooperarea din prezent nu e suficientă. De asemenea, mai bune controle, să verificăm că regulile sunt utilizate pretutindeni în același mod și funcționează pretutindeni la fel, să nu fie prea mari diferențe nici în acest sens. Un aspect suplimentar, dar <clears throat> toți colegii l-au apărat înaintea mea, trebuie ca noi, Uniunea Europeană, să îmbunătățim lupta împotriva falsificării a contrafacerilor, mi se pare extrem de important. Știu că poate că nu există unanimitate în anumite <clears throat> grupuri, dar drepturile de proprietate intelectuală pentru mine reprezintă un punct fort al Uniunii Europene. Trebuie să luptăm împotriva contrafacerilor care se tot dezvoltă, nu scad, deci nu sunt indicatori favorabili în acest sens. Un ultim cuvânt pentru a vă spune că ar trebui, desigur, să examinăm chestiunea Uniunii Vamale împreună cu statele care nu sunt membre ale Uniunii Europene. E o chestiune pentru mine. Ar trebui să vorbim astăzi despre o nouă Uniune Vamală extinsă cu Turcia eu rămân extrem de vigilentă. Vom discuta când vom avea dezbatere în legătură cu această chestiune, în legătură cu eventuală extindere a Uniunii Vamale cu Turcia. E o altă dezbatere, dar doream oricum să menționez subiectul aici, să nu fie scăpat din vedere și vă mulțumesc, domnule președinte. Merci. Mulțumesc. Da. Doamna Minor nu este prezentă, deci are cuvântul Hemul Scholz în numele GUE. Foarte pe scurt, pentru că nu am, nu am avut ocazia să discutăm acest subiect și să cădem de acord, însă aș dori să mulțumesc raportoare pentru contribuția dumnei și în continuarea celor spuse de doamna Desarnes, trebuie să vedem cum putem să sporim efectele pozitive ale unei adevărate uniuni vamale în relațiile cu statele terțe. Acest lucru înseamnă că trebuie să sporim și propriile noastre contribuții, așa cum se spune în ultima parte a primului capitol a documentului de lucru, pentru a consolida capacitățile de control. Discutăm acum despre un uh, plan de investiții de tipul planul Marshall pentru uh, continentul african și în acest uh, context cred că trebuie să trebuie într-adevăr să avem un control adevărat care să ne permită o sporire a schimbului de bunuri. Deci, din acest punct de vedere, suntem dispuși să lucrăm împreună cu uh, raportoarea și sperăm că până la urmă vom obține un raport foarte bun. Vă mulțumesc. Are cuvântul acum domnul Bușner. Vă mulțumesc și eu aș dori să mulțumesc raportoarei pentru proiectul Davis, care și pentru mine este un foarte bun punct de plecare. Mă bucură în mod special faptul că nu a fost uh, propusă ideea prin care să dăm competențe uh, sporite Uniunii Europene. Din acest punct de vedere, raportul este foarte echilibrat. Eu consider că este suficient să avem directive privind uh, procedurile uh, vamale, nu cred că avem nevoie de o autoritate de control, de crearea unei noi instituții care să aibă competențe în acest domeniu. Cred că uh, soluția poate fi una mult mai puțin oficială. În plus, nu cred că avem nevoie de vreo directivă uh, privind uh, sancțiunile privesc cu ochi deosebit de critici um, domeniul fiscal și propunerea de armonizare în acest domeniu. Pentru că pentru statele membre nu doar situația specifică din porturi este importantă, ci trebuie să ținem seama de un întreg pachet de măsuri fiscale. Deci trebuie să fim foarte precauți din acest punct de vedere. Este salutar Uh, faptul că în acest proiect de raport sunt amintite uh, chestiunile care țin de mediu. Din punctul meu de vedere, acesta trebuie să se bucure de o poziție și mai însemnată în proiect, pentru că dacă anumite porturi își creează avantaje prin slăbirea controlelor, atunci transportul se devine are un impact tot mai mare în porturile respective, deci aspectele de mediu cred că au important, trebuie să aibă importanță trebuie să aibă importanță mai mare în acest raport și mă bucur, aștept cu nerăbdare colaborarea viitoare. Vă mulțumesc, dau, cu, dau cuvântul uh, comisiei. Nu, mă scuzați, domnule Ferron, dumneavoastră sunteți primul. Vă felicite. Mulțumesc, domnule președinte, profit să vă felicit pentru realegere. În orice caz, Acest raport ne arată că Uniunea Europeană nu a fost eh, capabilă să facă nici Uniunea Fiscală, nici cea socială și cu atât mai puțin o Uniune Vamală. Există diferențe, există unii care sunt mai eficienți eh, și avem nevoie de un sistem într-adevăr comunitarizat. Multe state își doresc reguli proprii și controle, nu neapărat eh, în domeniul sanitar și fitosanitar. <clears throat> Eu cred că vămile trebuie să rămână la nivelul exclusiv al deciziei statului membru, în special în ceea ce privește lupta împotriva terorismului. Uh, ni se pare așadar indispensabil ca acest lucru să depină, depinde de guvern, guvernul național. Frau Hautala. Vă mulțumesc, doamna Hautala. Vă mulțumesc, voi fi foarte succint, am o singură remarcă și anume, Trebuie să lucrăm mai mult la accesul de, la informații în legătură cu lanțul global de aprovizionare și vomile sunt element, un element important al acestui uh, lanț global de aprovizionare. În Statele Unite ale Americii este mult mai ușor să descoperi uh, originea unor uh, bunuri importante și mi se pare că ar merita să menționăm acest lucru în uh, raportul doamnei Beghin, deci foarte probabil vom depune un amendament în acest sens. Vă mulțumesc și dau acum cuvântul reprezentanților comisiei, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamna raportor, uh, stimați membri ai Comisiei INTA, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru această inițiativă de evaluare a aspectelor uh, care țin de eficacitatea funcționării codului uh, VAMAL, Uniunii Vamale Europene, care există deja de 50 de ani și este o bază uh, a Uniunii Europene în, în general. Desigur, întâmpinăm anumite dificultăți, așa cum pe bună dreptate se amintește în proiectul de, de raport. Trebuie să fim în continuare vigilenți trebuie să depunem eforturi constante pentru a face față eforturilor noi care apar vis-a-vis -vis de securitatea noastră și pentru a uh, răspunde noilor uh, moduri în care se desfășoară relațiile comerciale, cum ar fi uh, comerțul digital. În ceea ce privește dimensiunea internațională, faptul că Uniunea face parte din Organizația Mondială a Comerțului și un, activ, și un membru activ al uh, Organizației Mondiale a Vămilor este deosebit de important, așa cum ați insistat și noastră în proiectul de raport. Acest lucru ar trebui să permită Uniunii Europene să vorbească la unison în legătură cu chestiunile care țin de vamă și să își păstreze credibilitatea în fața partenerilor, atât din punct de vedere bilateral, cât și din punct de vedere multilateral. În legătură cu aspectul global, de curând, Comisia, în de fapt în luna decembrie, a publicat o, comunic- o comunicare privind dezvoltarea uh, Uniunii Vamale și a guvernanței ace- acesteia și uh, câteva chestiuni din proiectul de raport sunt comune cu această comunicare. Implicarea tuturor partenerilor, de exemplu, este o premisă fără de care nu se va ajunge la o uh, punere în aplicare eficace a cadrului legislativ comun și fără această cooperare nu se va putea consolida cooperarea între autoritățile vamale și alte autorități care au competențe uh, privind controlarea uh, frontierelor externe. În urma um, și vom continua să informăm Consiliul și Parlamentul printr-un raport uh, de două ori pe an. Faptul că, faptul că dispunem de un cod uh, vamal comun, dezvoltarea unor, uh, unor programe informatice uh, care funcționează în întreaga Uniune Europeană uh, contribuie la armonizarea uh, procedurilor vamale și la punerea lor în aplicare în mod uniform. Însă mergem și mai departe, lucrăm la redactarea unor linii directoare care să sprijină punerea în aplicare corectă și uniformă a regulilor comune. Și toate părțile interesate sunt uh, Uh, implicate în pregătirea acestor linii uh, directoare, participă la grupurile de lucru respective, la care participă și reprezentanța ai Comisiei și a statelor membre. Și, în ultimul rând, Comisia Europeană, împreună cu statele membre, a dezvoltat un program de monitorizare a aplicării corecte și uniforme a legislației. În ceea ce privește sistemele IT, nu aș dori să mă lungesc prea mult, însă, um, unii s-au referit la acest lucru și în, ra- în raport se menționează uh, necesitatea unor sisteme IT care să garanteze punerea în aplicare în totalitate a normelor, să prevadă o, să furnizeze o simplificare um, a codului VAMAL. Desigur, Comisia Europeană, statele membre, împreună cu diferitele părți interes- interesate, lucrează la atingerea acestui obiectiv, așa cum am, ne-am dorit din trecut, însă uh, pas cu pas, deja din acest moment, sistemele IT merg înspre atingerea acestui obiectiv. S-a făcut trimitere la fenomenul uh, alegerii, alegerii portului uh, cel mai favorabil, unde controlele ar fi cele mai puțin eficace sau eficiente. Această posibilitate nu poate fi exclusă. Cu toate acestea, Cred că știți faptul că împreună cu statele membre, Comisia Europeană a elaborat o strategie și în anul 2014 a fost um, adoptat un plan de acțiune privind o gestiune corectă a vămilor și a fost uh, publicat un raport privind progresele înregistrate în iulie anul trecut. Acest lucru nu înseamnă că nu trebuie să depunem alte eforturi pentru a combate acest risc al uh, alegerii uh, intrării cele mai, cele mai favorabile intrări în Uniunea Europeană din punct de vedere uh, vamal, însă există o platformă care pune la un loc, uh, care permite uh, mobilizarea tuturor instrumentelor digitale pentru a combate această posibilitate și pentru a controla în mod eficace frontierele externe. Această, aceeași filozofie stă și la baza acțiunilor uh, pe plan internațional. S-a făcut trimitere la încălcarea tratatelor și la sancțiunile impuse. Știți că există două propuneri în fața Consiliului și a Parlamentului, și anume criminalizarea uh, anumitor, uh, anumitor uh, încălcări a tratatelor Uh, în contextul uh, protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene și o altă propunere privind sancțiunile uh, în, în cazul în care codul VAMAL nu este respectat. Și mă bazez pe sprijinul colegiuitorilor pe aceste două dosare legislative. Comisia Europeană vă stă la dispoziție prin orice informații necesare privind buna funcționare a codului VAMAL. Vă mulțumesc și dau cuvântul acum din nou raportoarei. Mulțumesc, nu aș dori să mai adaug multe lucruri. Mulțumesc tuturor colegilor pentru intervențiile lor. Cred că mergem în direcția potrivită și cred că avem cu toții aceleași uh, obiective și vom merge înainte pe acest drum. Vă mulțumesc! Amendamentele trebuie depuse până în data de 2 februarie, ora 12. Trecem direct la punctul 11, relațiile cu Republica Cuba și dau imediat uh, cuvântul raportorului nostru, domnul Băghe. Vă mulțumesc, domnule președinte, și permiteți-mi în primul rând să vă felicit pentru faptul că ați fost reale și să vă urez succes. Am câteva remarci uh, preliminare legate de acest acord cu Republica Cuba. Am ajuns puțin mai târziu astăzi pentru că în, în, în această dimineață m-am uh, m-am, m-am confruntat cu o acțiune uh, din partea unor protestatari. Uh, putem discuta, cred că, despre acorduri de liber schimb. Dacă putem discuta dacă am impus standardele necesare, dacă am pus accentele potrivite, dacă am respectat lucrurile necesare și există, desigur, diferențe din, punctul, din toate aceste puncte de vedere între grupurile politice. Însă, uh, dacă pe Um, dacă sunt prezentat uh, ca fiind uh, o persoană care amenință, subminează democrația, cred că lucrurile au scăpat puțin um, de sub control și cred că acești uh, populiști ar trebui să vadă când democrația poate deveni o, o problemă pentru binele comun. Uh, este, este o remarcă preliminară, preliminară dincolo de faptul că poza folosită uh, pentru posterul respectiv era veche de câțiva ani. În ceea ce privește uh, grupul de monitorizare a relațiilor cu America Centrală. Am discutat și situația din Republica, din Republica Cuba. Am avut un schimb de opinii cu ambasadoare, ambasadoarea acestui stat un schimb de opinii foarte interesant, care mi-a arătat uh, în același timp cât de lung va fi drumul uh, apropierii față de uh, Cuba. Și aș dori să vă atrag atenția că am avut ocazia în urmă cu câteva săptămâni să port o discuție cu laureatul premiului Saharov, Farinia, în, în prezența unor activiști care apără drepturile civile din uh, Cuba. Știm uh, în ce situație periculoasă a fost domnul Farinia și nu ar trebui să pierdem din vedere acest lucru. Și în acest moment nu suntem foarte siguri care va fi uh, care vor fi consecințele administrației Trump asupra relațiilor viitoare între Statele Unite ale Americii și Cuba. Uh, știm foarte bine că embargoul american nu a fost înlăturat cu totul, însă în această lună președintele Obama a luat o, o decizie în legătură cu situația refugiaților și, pe de altă parte, în această lună, pentru prima dată, au uh, avut loc exporturi din Cuba înspre Statele Unite ale Americii. Dincolo de această nesiguranță de evoluțiile viitoare, există un subiect care preocupă întreprinderile europene și anume consecințele pe care au trebuit să le suporte băncile europene în uh, momentul în care au uh, finanțat proiecte în Cuba și am pe lista mea o serie de bănci care au uh, avut de suportat în urma finanțării unor asemenea proiecte sancțiuni în Statele Unite ale Americii. Da, dialogul politic și de cooperare între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de-o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte, a fost semnat de ministrul de externe, Bruno Rodriguez Pereira, și de înalta reprezentantă vicepre- vicepreședinte Comisiei Europene. Deci, aș dori să vă atrag atenția că dimensiunea politică este importantă, însă nu trebuie să se desfășoare în defavoarea altor uh, aspecte. Pe de-o parte, cum vom discuta acest acord în Parlamentul European și cum va fi respectată poziția comisiei, comisiei noastre. Întreaga chestiune a fost definită ca un acord mixt, uh, deci un dialog politic uh, consolidat, dezvoltarea unor relații, unor acțiuni comune pe plan multilateral și există o legătură cu politica comercială, cu uh, aspectele bugetare, cu liniile uh, bugetare și cum vor fi modificate ele în viitor de uh, Comisia Europeană. Trebuie să ne dăm consimțământul sau nu, însă aș dori să vă atrag atenția că eu mi-aș dori ca Serviciul European de Acțiune Externă să ia niște lecții uh, din partea doamnei comisar uh, Malmström, pentru că uh, modalitatea în care doamna comisar uh, Malmström, când vine vorba de acordurile cu Coreea, de uh, acordul cu Peru, cu America Centrală, uh, ne-a informat înainte de adoptarea uh, provizorie ar fi fost de dorit și în legătură cu acest, uh, și cu acest acord. Și uh, ne dorim ca comunicarea pe viitor să se îmbunătățească. Și cred că așteptăm o clarificare din partea Serviciului European de Acțiune Externă. În al doilea rând, coordonatorii au decis să redactăm un aviz uh, pentru uh, Comisia competentă pe fond uh, AFET. Încă în comisia, în, în comisia AFET nu a, fost stabilit, nu a fost stabilit calendarul final și în acest context nici noi nu putem să ne stabilim calendarul. Acum aș dori să mă refer la trei aspecte importante pentru comisia noastră. Pe de-o parte, problema drepturilor omului și mă refer la acest subiect pentru că, pe de o parte, înțeleg foarte clar că este o temă dificilă și delicată, însă, în momentul în care aud că diferite, că anumite organizații care apără drepturile omului sau că laureatul premiului Saharov, Farinias, în mod evident, nu au avut uh, ocazia să poartă, să poartă discuții cu reprezentanții Uniunii Europene. Îmi doresc ca această situație să fie clarificată pentru a înțelege care sunt motivele pentru uh, dialogul refuzat și ce putem să facem pe viitor. Și eventual poate ar trebui să ne gândim la viitorul bugetului Serviciului European de Acțiune, uh, de acțiune Externă. Poate acest lucru va fi util. Pe de altă parte, trebuie să profităm de impulsurile existente în acest moment și să uh, urmărim o linie care să ne permite, care să, ne permite să rămânem uh, consecvenți. Știm care a fost atitudinea Parlamentului uh, uh, față de acordul încheiat cu uh, Turkmenistan. Uh, și acolo situația drepturilor omului a fost una foarte de, uh, delicată, deci trebuie să discutăm acest subiect, trebuie să discutăm și subiectul uh, drepturilor lucrătorilor și legătura care există cu Organizația Internațională a, a Muncii. Fără a intra în detalii, domnule președinte, uh, Aș dori să mulțumesc sprijinul pe care ni l-a oferit Serviciul European de cercetare științifică uh, care ne-a, ne-a furnizat date, uh, datele financiare, asistența financiară care urmează să se îndrepte înspre Cuba până în, în 2020, câteva zeci de milioane de euro și am o, o defalcare care ne ajută să vedem care sunt accentele Uh, acestei uh, finanțări. Există și o declarație din partea doamnei Mogherini din uh, martie anul trecut care spune că actorii din societatea civilă au avut acces la această finanțare, ținând seama de situația din, din, din sectorul agricol agricultorii privați care din 21 care dispunând de o suprafață de 21% din terenurile agricole sunt responsabili pentru o productivitate de, pentru 46% din produsele agricole, aș dori să uh, primesc mai multe detalii din partea Serviciului European de Acțiune Externă în legătură cu uh, cei care au profitat de programele finanțate de, de Uniunea Europeană. În rest, aștept cu nerăbdare orice remarci uh, din partea colegilor astăzi sau în zilele viitoare pentru a putea să redactez un uh, proiect de aviz. Mulțumesc! Mulțumesc, dau cuvântul în primul rând uh, doamnei Rodriguez. <clears throat> Gracias, presidente. Lo primero... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vorbesc în numele lui Sergio Gutierrez, raportor din umbră, care nu a putut să vină astăzi, mi-a solicitat să intervin în numele său și în numele uh, grupului socialiștilor și democraților. Aș vrea să semnalez în primul rând că am gândit acest acord ca un acord istoric. Un acord istoric care deschide uh, porțile către înțelegerea reciprocă între Uniunea Europeană și Cuba și uh, dă semnul unei noi epoci. O epocă care până acum a fost dominată de un eșec. Uniunea nu și-a obținut niciunul dintre obiectivele dorite și reprezenta o formă de înțelegere a relațiilor economice și politice care corespundeau mai mult cu războiul rece decât cu secolul, secolul 21. De aceea este necesar ca un asemenea acord să fie echilibrat, să fie bazat pe încredere și respectul reciproc. Rolul fundamental al Uniunii poate, trebuie și este necesar să fie de a însoți uh, procesul de modernizare democratică a societății cubaneze și care considerăm că este necesar și mai mult decât oricând, după cum spunea raportorul, uh, asistăm la o incertitudine în legătură cu acțiunile lui Trump. Uh, cert este ceea ce a spus Uh, că va face o amenințare și cred că mai mult decât oricând, trebuie să încercăm să acționăm cât mai repede posibil în sensul acestui acord, să-l semnăm și să-l susținem pentru a da o oportunitate poporului cubanez care o solicită de mult timp și, în plus, din punct de vedere strategic și geopolitic, Uniunea Europeană trebuie să vorbească cu o voce puternică, unită, care să arate uh, că există o diferență foarte mare în, felul în care înțelegem noi lumea și felul în care o înțelege Donald Trump. Putem ca uh, Cuba să însoțim Cuba spre acest proces de modernizare spre noi relații comerciale. Acum este vorba de dialog politic și de cooperare pentru a lucra pentru poporul și societatea cubaneză. Domnul Sacratin. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt, deși încă nu avem vreun text cuprinzător, cred că acest, sau nici în această comisie, nici la FE, toată lumea știe și s-a menționat deja aici că ne-am putea aștepta la schimbări substanțiale în Cuba din partea lui Raul Castro și, de asemenea, schimbări semnificative în poziția SUA, care au fost menționate, în care SUA, sub administrația Obama, a decis să restabilească relații diplomatice, să ridice un embargo care dura de mult timp. Uh, și desigur că sunt de acord cu uh, unii dintre antevorbitori. Uh, nu e clar dacă această politică va continua sub administrație sau nu. Deși pare să fie o fereastră de oportunitate ca Uniunea Europeană să se implice și să fie cât mai activă, în ce privește poziția ECR, noi întotdeauna am fost în favoarea unui tratament corect și egal cu toți partenerii. Niciodată n-am fost foarte favorabil așa numitei politici a condiționalității, ci mai degrabă am fost în favoarea unui angajament constructiv și am promovat acea abordare în negocierile noastre comerciale cu Vietnamul, care, conform oricului standard, e o țară departe de a fi ideală în ce privește situația drepturilor omului. Am fost în favoarea acestei idei când am tratat cu țări precum Peru sau Columbia, când s-au încheiat acorduri de liber schimb și întotdeauna am dat dovadă de mare coerență în acest sens și credem că această abordare e adecvată și în ce privește cum, Desigur că ne-am bucura dacă s-ar include nu doar eh, dezvoltarea de relații oficiale cu Uniunea Europeană, ci și încurajarea unor mișcări democratice a apărătorilor eh, drepturilor omului, opoziție, cred că ar putea fi un bun început. În esență, suntem de acord și Așteptăm cu interes să cooperăm în legătură cu noua abordare. GUE, Helmut? Uh, I have to speak all... Trebuie să vorbesc și în numele raportorului nostru, Forenț, raportor din Umbra, care nu poate fi prezent astăzi. Sunt de acord cu toți colegii că faptul că Uniunea Europeană și Cuba încheie un uh, acord istoric, un astfel de acord de cooperare politică și economică pentru a îmbunătăți relația pe mai departe între cele două țări și regiuni. Lucrurile au crescut treptat de la începerea dialogului la nivel înalt între cele două părți în anul 2008. Cuba a fost singura țară din America Latină care n-a avut așa numitul acord de cooperare cu Uniunea Europeană, deci salutăm semnarea acestuia de către Consiliu, ceea ce pune capăt așa numitei poziții comune, ceea ce considerăm că, așa cum a subliniat și un coleg, e inspirat de acest element. Acesta e un acord care poate să încurajeze evoluții pozitive pentru dialogul politic și relațiile comerciale și sperăm va fi ferm sprijinit de Parlamentul European și Parlamentele Naționale, conștienți de toate provocările și de sarcina dificilă care ne așteaptă. Îi mulțumim doamnei Mogherini, doamna înalt reprezentant și guvernului cubanez pentru încercarea de a găsi o nouă soluție pentru relația bilaterală, în special în situația actuală și sperăm într-adevăr că alegerea domnului Trump nu va afecta în niciun fel transpunerea mm, în practică acestui acord. Uniunea Europeană ar trebui să spună foarte clar și să își dezvolte propria politică externă independentă în această direcție. Aș vrea să menționez și s-a menționat aspectul legat de drepturi, drepturi civile, drepturile omului, drepturi sociale și Aici o imagine extrem de colorată în Cuba, cu plusuri și minusuri. Lucrurile care trebuie realizate, hmm, protecția socială realizată în Cuba în ultimii ani și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor în baza acordului dintre Cuba și Uniunea Mulțumesc, mulțumesc că suntem în criză de timp. Pentru verzi, Heidi Iotuna. Mulțumesc. Cred că Uniunea Europeană a ajuns într-o situație în relațiile sale cu Cuba în care a venit momentul să se modernizeze acordul. Iată de ce grupul meu va fi în favoarea acestui acord politic și de dezvoltare care ține mai mult de Comisia AFET. Consider că e important ca Parlamentul să urmărească îndeaproape aproape ce vom negocia și Parlamentul, desigur, poate să stabilească anumite etaloane, anumite unități de măsură pentru a răspunde îngrijorările exprimate de colegi, mai ales uh, raportorul domnul Bârghe. Dar cred că e foarte important să dăm dovadă de coerență și aș vrea cu amabilitate să vă reamintesc că atunci când Parlamentul a discutat acordurile asemănătoare cu Columbia sau alte țări din America Latină, unde sunt încălcări foarte grave ale drepturilor omului, și a dreptului la viață, Parlamentul n-a fost întotdeauna extrem de coerent. Cred că aceasta e o șansă deosebită pentru noi să facem un pas constructiv înspre Cuba, în favoarea lor, dar să le amintim în continuare de faptul că există anumite standarde și valori europene care trebuie respectate și la care se... Acum, domnul Ferro. Ei bine, Cuba nu îndeplinește anumite criterii politice ca și pentru Turcia, nu trebuie să adoptăm măsuri cum ar fi Uniunea Bamală și economică cu această țară. Mulțumesc, domnul Valesa. Mulțumesc, domnule președinte. Am un singur lucru de spus și a mai fost spus în repetate rânduri astăzi aici. Evident că e o șansă istorică, dar trebuie să fim foarte precauți să nu o transformăm într-un act istoric de ipocrizie. Noi avem anumite valori pe care le proclamăm uh, în întreaga lume, încercăm, ca, trebuie să veghem ca drepturile noi să fie respectate în Cuba și dacă ne uităm la ce se întâmplă, ce s-a întâmplat în Cuba de când a început noul capitol, o să observăm că abuzurile în materie de drepturile omului sunt în creștere deci cred că e foarte important ca noi, cu orice șansă și ocazie avem, să profităm pentru a afirma și a repeta că nu vom închide ochii la astfel de abuzuri. Acestea fiind spuse, în cele din urmă trebuie să ținem minte un lucru. Acțiunile noastre vor îmbunătăți viața cubanezilor. Dacă până la urmă putem răspunde afirmativ, da, atunci aceste negocieri au dus la ceva bun, atunci da, dar nu trebuie să uităm de drepturile omului. Să nu uităm de acest aspect. Mulțumesc. Acum Comisia. Mai ales în legătură cu informarea și cooperarea cu Parlamentul. Dorește cineva sau nu din partea Comisiei? Vă rog. Thank you. My name... Mulțumesc. Mă numesc Ben. Din partea Serviciului de Acțiune Externă, aș vrea să fac două comentarii în legătură cu ce s-a spus în discuție. În primul rând, din câte înțeleg eu lucrurile, acest uh, acord legat de dialogul politic și cooperare a fost transmis la o zi după semnare de Consiliu către Parlament, deci ar fi trebuit să ajungă la Parlament pe 13 decembrie. Acestea sunt informațiile noastre, deci mă cam surprinde să aud că dumneavoastră nu ați primit și nu dispuneți de acest document. Asta e un aspect pe care doream să-l subliniez. Din cât am înțeles, puteți avansa în activitatea dumneavoastră sub rezerva acestei aplicări provizorii care n-a început. E o procedură care încă mai trebuie finalizată înainte ca acest acord să poată să înceapă să funcționeze. Al doilea punct, aș vrea să reacționez la implicarea societății civile din Cuba în uh, perioada negocierilor. Aș vrea doar să confirm că atât delegația Uniunii Europene de la Havana, cât și Serviciul de Acțiune Externă de aici, de la Bruxelles, au fost întotdeauna deschiși idei de a avea contacte cu societatea civilă din Cuba. La delegație există chiar un grup de lucru pe teme de drepturile omului care se întâlnește periodic cu tot felul de reprezentanți ai societății civile, opozanții ai guvernului. Deci au fost contacte, s-au comunicat informații în legătură cu negocierile. Evident, și recunoaștem, e încă dificil contactele sunt mai dificile decât în alte țări. Asta <clears throat> poate că a făcut imposibil să avem același gen de mecanisme pe care le-am stabilit uh, sau le-am avut la alte negocieri, dar a existat în mod periodic o informare a societății civile atât la Havana cât și la Bruxelles. Mulțumim. Dar mesajul ar trebui să fie cât se poate de limpede ținte clară din partea Parlamentului European și pentru negocierile cu Consiliul și Comisia, și anume că nu există o aplicare provizorie înainte de ratificare de către Parlament. Acest mesaj vă rog să-l transmite, să-l duceți cu dumneavoastră. Nu va exista niciun acord interinstituțional fără această procedură limpede. Domnul Berge. Mulțumesc, domnule președinte. Este exact ce a spus dumneavoastră, ce vreau să spun și eu și Comisia ne-a dat, desigur, un răspuns foarte diplomat, care arată și faptul că contextul și discuțiile reale cu organizații în materie de drepturi omului și cu oameni care și oase care și-au asumat riscuri, chiar risc, cu riscul vieții, contactele astea ar putea să se intensifice, să fie mai bune. Nu vreau să intru acum în amănunte în public, dar uh, sunt gata să vă spun mai mult <clears throat> și dumneavoastră și comisie. E foarte important ca Serviciul de Acțiune Externă să înțeleagă faptul că Parlamentul are un cuvânt de spus în aceste lucruri. Poate că e o problemă că miniștrii de externă și Serviciul de Acțiune Externă uneori <clears throat> gândesc prea mult în termen de rezoluții și nu de soluții când e vorba de astfel de acte normative. E un proces dificil și sperăm că vom reveni pe drumul cel bun. Mulțumesc. Mulțumesc. Trebuie să respectăm calendarul de la Comisia FED și o să vă ținem la curent ulterior pentru decizia legată de calendar. Vă mulțumesc și într-un minut începe ședința coordonatorilor în reuniune în spatele ușilor închise. Într-un minut.